Guten Morgen. Morning, ladies and gentlemen. Bună dimineața, doamnelor și domnilor, dragi colegi. Are you ready? Can we start? Sunteți gata? Putem începe reuniunea? Ja, aber der Kornmann. Bună dimineața, doamnelor și domnilor, dragi colegi. Vă urez, în primul rând, bun venit la această primă întâlnirea noastră din 2012 și profit de ocazie pentru a vă ura un an nou fericit, cu sănătate și cu multe bucurii. Și sper că vom putea să continua, să continuăm uh, foarte eficient munca în comisia noastră, avem proiecte pe care le vom continua, altele pe care le vom demara, demara deci sunt convins că 2012, în 2012 nu vom avea mai puțin de muncă, ci cel puțin la fel de multă muncă, uh, precum în 2011, ba, poate chiar mai mult. Bun, acum uh, comunicările președintelui. Poate începem cu punctele 1 și 2 împreună a fost uh, efectuată o mică modificare la ordinea de zi, v-a informat deja secretariatul, e vorba de punctul numărul 6, pentru că a existat o cerere în acest sens, va fi mutat uh, înaintea punctului 4. Deci, punctul 6 între punctele 3 și 4 va fi discutat. Dacă nimeni nu are nimic de obiectat, se consideră că ordinea de zi modificată este adoptată. Profit de ocazie ca să vă ofer și unele informații. În primul rând, domnul Baia, care uh, este așezat alături de mine, de la începutul acestui an a preluat postul de uh, nou șef de unitate al secretariatului ITRE. Îl felicit și urăm succes pentru că are multă muncă de făcut. Sper că va avea și rezultate bune. Asta înseamnă că avem mai multă claritate a administrării secretariatului. Totuși, n-aș vrea să pierd ocazia să mulțumesc. Deja am mai făcut-o și cu ocazia Crăciunului, dar să-i mulțumesc fostului șef al secretariatului, care și-a început activitatea într-o perioadă dificilă, a reușit totuși să facă inclusiv munca pentru care, de care nu răspundea el și și-a asumat uh, multe răspunderi, a făcut o treabă foarte bună și consider că putem să-i mulțumim cu toții și să-i urăm succes în continuare. Mulțumim pentru tot ce a făcut și mulțumim că ne-am putut baza pe el. și urez bun venit cu ocazia, cu ocazia asta și lui Rupert Wilkinson. Da, este uh, undeva în spatele sălii, este un nou membru al secretariatului, bine, în partea dreaptă. Îi urăm bun venit în comisia noastră ITRE și succes în munca ta aici. Și a doamnei Segret, pentru doamna Secret Breyer îi spunem uh, la revedere și succes pentru că părăsește secretariatul. Iată cum se tot rotesc cadrele la secretariatul nostru. Uh, iată, vin mulți, dar și mulți pleacă. Eu un dute vin un încetat. Bine, e destul de dificil câteodată să îți uh, asumi niște responsabilități noi și apoi să le părăsești după un timp destul de scurt, dar oricum urez succes tuturor uh, nou veniților dumneavoastră mă ajutați pe mine să-mi fac treaba așa cum se cuvine și pentru asta vă mulțumesc frumos. Bun, deci îi mulțumim lui Siegfried Breyer și mai menționez de asemenea faptul că Secretariatul Parlamentului spune că trebuie să muncim mai eficient ca să utilizăm și facilitățile de interpretariat mai eficient Uh, să avem întâlniri de luni până joi, nu doar în perioadele cele mai încărcate, ca să utilizăm uh, pe deplin timpul avut la dispoziție și să exploatăm pe deplin resursele în interpretariat. Bun. Avem și o nouă solicitare ca să încercăm să împărțim munca noastră pe două zile. Avem uh, adesea nevoie de trei zile, însă Bine, am spus că vom fi de acord și vom încerca să lucrăm mai eficient și să organizăm mai bine calendarul. Am avut loc o scurtă coordonare cu președinția daneză pe tema diferitelor dosare și căi de eh, procedură de urmat. Eh, sigur că președinția daneză este interesată să rezolve cât se poate de repede, dar și eh, bine aceste uh, Uh, dosare. Uh, dosarele noastre se află în diferite uh, stadii de rezolvare, de deliberare. Nu vă spun nimic nou în acest lucru, în acest sens. În ce privește ELISA, toți participanții știu că uh, Eh, situația este cât se poate delicată, cel puțin la nivelul Consiliului. Am exprimat rugămintea ca lucrurile totuși să progreseze, pentru că nu este vorba de niște detalii tehnice, ci, ci este vorba de o problemă centrală și în special central, de importanță centrală pentru colegii britanici să nu vrei să progresezi doar pentru că nu îți place soluția, nu este uh, o cale de urmat. Și cu aceasta, haideți să trecem la primul punct de pe ordinea noastră de zi, avem timp cam până la ora 10 pentru eh, dezbateri pe marginea acestui punct. Eh, convenisem că în ce privește eficiența energetică să eh, mai continuăm dezbaterea și să oferim în special cuvântul Comisiei, pentru că Comisia până acum n-a primit cuvântul deloc. Este important să organizăm o, deschid, o dezbatere deschisă, colegială și constructivă. Tocmai de aceea Uh, dacă nu vă supărați, uh, aș da mai întâi cuvântul comisiei și um, uh, urmând ca după aceea să um, trecem la celelalte puncte rămase încă deschise. O salut pe doamna McDonnelly de la comisie și am plăcerea să-i ofer cuvântul. Sper că nu veți considera, doamna McDonnelly, că așa v-am, v-am făcut să săriți brusc în apa rece, dar știți că uh, Eh, pentru noi tema este importantă și ne-am bucurat dacă ne-ați eh, prezenta eh, stadiul consultărilor din partea Comisiei. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte. Profit de ocazie pentru a ura tuturor un an nou fericit, cu multe succese. Cred că în contextul energi- eficienței energetice suntem optimiști că va fi un an nou plin de succese și vom obține succese destul de rapid, sper. Aici propunerea noastră pentru eficientizarea utilizării energiei este o prioritate și este pe ordinea de zi. Mă bucură să văd că și Comisia și Parlamentul se angajează să acționeze cât mai rapid posibil. Președinția daneză de asemenea și-a asumat un, astfel de angajament și Eh, poate cu inițiativa cu energia eoliană va, vom putea deja avea un succes pe durata președinției daneze. Oricum vă vom susține în toate felurile în care putem pentru a avea succes. Nu vreau să răpesc mult timp, vreau doar să profit de ocazie ca să mă concentrez pe 3-4 probleme esențiale, puncte esențiale ale propunerii noastre. Poate primul punct eh, se referă la articolul 5, achiziții publice S-au făcut unele sugestii conform cărora conținutul propunerii eficienței energetice cu privire la achiziții publice n-ar fi în întregime uh, coerent cu uh, legislația din decembrie privitoare la achizițiile publice. Eu vă asigur că noi conlucrăm cu colegii de la Direcția Generală Piața Internă și știam ce propunere vor face, că noi într-adevăr vrem să fim coerenți și e un element important uh, acesta al achizițiilor publice, într-adevăr. Uh, noi credem că este un element care ar trebui să rămână în cazul textului. În al doilea rând, un alt element important al propunerii, obligațiile de eficiență energetică și ambiția care se asociază cu aceste obligații. Avem o țintă importantă, trebuie să eliminăm un decalaj și nivelul de ambiție pe care l-am inclus în propunerea noastră, 1,5%, este fundamental și o contribuție importantă la uh, eliminarea acestui uh, decalaj pentru ținta noastră de 20%. Uh, salutăm consolidarea monitorizării și verificării și o atenție sporită ce privește aprovizionarea cu combustibil. Trebuie oricum să ne menținem atenția în această direcție. Poate un alt uh, element în legătură cu facturile, sigur, uh, aici uh, e ceva care afectează mult pe consumator. Consumatorii trebuie să dispună toate, de toate informațiile și în cu directiva actuală, da, într-adevăr, ei primesc informații, însă nu suficiente. De aceea, în propunerea noastră, am consolidat uh, prevederile privitoare la punerea la dispoziția de informații către consumatori și, în acest context, considerăm că e important ca prevederile în articolul 8 referitoare la facturi și la măsurare uh, să rămână acolo tocmai pentru a susține consumatorii. Și în final, domnule președinte, dar nu intru în detalii aici, e și problema obiectivelor, fie ele obligatorii sau nu, sau naționale sau nu, totuși acestea sunt un element cheie și uh, sigur că se vor regăsi în rezoluție și vom susține uh, Parlamentul cu orice activitate tehnică de care va avea nevoie. Susținem de asemenea și Consiliul și sperăm că va fi posibil să uh, îndeplinim acest acest obiectiv principal de 20%. Bun, sigur, asta vom vedea exact cum vom proceda, e vorba și de un proces politic, dar uh, mă uh, opresc aici, știu, știu că nu avem mult timp la dispoziție, domnule președinte, vă mulțumesc că mi-ați dat cuvântul și vă stau la dispoziție dacă aveți întrebări după dezbatere. Mulțumesc! Gut, herzlichen Dank! Mulțumesc foarte mult, Comisia. Am mai multe înscrieri la cuvânt. Uh, da. bine, de fapt, haideți să le luăm una câte una, dacă nu se mai înscrie nimeni. Mă gândeam că și raportul vrea să zică ceva, doar că nu a cerut cuvântul. Hai, Claude, ai cuvântul. Äh, nu vreau să țin un discurs äh, prea lung äh, chiar la începutul listei vorbitorilor, dar vreau să vă mai adaug o informație Uh, acelora care, care încă nu înțeleg în ce stadiu ne aflăm cu um, reuniunile raportorilor din umbră. Săptămâna trecută am avut uh, două întâlniri cu, întâlni, uh, cu raportorii din umbră și pentru că unii ne-au întrebat dacă nu cumva am putea ajunge la vot încă la sfârșitul lui ianuarie, am discutat cu raportorii din umbră și despre această posibilitate, însă am uh, ajuns la concluzia că dacă uh, reușim să uh, avem mai multe întâlniri cu raportorii din umbră până încă vreo 4-5 ca să, ca să tratăm cele 18 amendamente pentru a ajunge la compromis, ar fi mai bine să stabilim termenul limită totuși pe sfârșitul lui februarie. Tocmai de aceea lista de vot va fi mult mai, ar fi mult mai clară. Eh, trebuie să spun că negocierile sunt dure, dar sunt juste, echitabile și eh, sunt constructive, adică eh, se orientează după obiectivul nostru comun. De aceea, domnule președinte, m-aș bucura dacă la sfârșitul acestei dezbateri ați agrea uh, ce am convenit noi cu raportorii din umbră, adică să avem uh, votul la sfârșitul lui februarie. Ar oferi mai multă claritate uh, colegilor din diferite grupuri, ar, fi, ar oferi și posibilitatea ca grupurile parlamentare să consulte mai în profunzire acest text. Mulțumesc. Mulțumesc, spune președinte. Thank you. Um, first of all, I would just... Mulțumesc, în primul rând. Aș dori să mulțumesc raportorului pentru activitatea sa și cred că vor fi de acord și ceilalți raportori din umbră, văd și pe domnul Piper, și anume că am uh, muncit mult uh, pe acest raport, am avut multe întâlniri, am analizat textul alineat cu alineat și că se înregistrează, iată, progrese după atâta muncă pentru că, bun, deși au fost și probleme politice, sigur, nu toți uh, sunt de aceeași părere, dar până la urmă e important că am avut discuții uh, în care am analizat în detaliu fiecare problemă și trebuie să mulțumim raportorului pentru acest proces și susțin propunerile sale în legătură cu calendarul și am încredere că dacă continuăm să lucrăm uh, ca și până acum, uh, în mod foarte sistematic, vom uh, da cuvântul tuturor părților și vom obține un document pe cât mai bun posibil. Salut cele spuse adineauri de reprezentanta Comisiei, pentru că ne, ne, ne liniștește ce a spus în legătură cu achizițiile publice pentru că noi trebuie să ne asigurăm că trebuie inclus acolo și costurile de-a lungul întregii vieți. Apoi, în legătură cu contoarele, chiar în această dimineață am discutat în legătură cu ce înseamnă contoarele pentru consumatori. E una din uh, zonele în care s-au purtat multe discuții cu raportorii din umbră și eu sper că sunt în asentimentul colegilor atunci când spun că Parlamentul European e conștient de importanța uh, acestei directive pentru consumatori și că noi trebuie să dăm importanță celor care ne-au ales, pentru că ei trebuie să dispune de toate informațiile uh, posibile, uh, să cunoască avantajele contoarelor inteligente, trebuie să dispună de asemenea contoare uh, trebuie să se explice foarte bine toată, tot acest text. În general, mai spun că salut și uh, cele spuse de reprezentanta Comisiei în legătură cu obiectivele. Cred că cel mai important, uh, până la urmă, este să ne gândim întotdeauna de ce anume facem ceea ce facem, care e celul nostru, de ce avem nevoie de un obiectiv de eficiență energetică cu 20%, care se traduce, bineînțeles, într-un, într-un anumit volum de consum energetic. Și asta are implicații în legătură cu lupta noastră împotriva schimbărilor climatice și cu asigurarea de furnizare de energie către Europa. Bun, încă câteva elemente, dacă îmi permiteți. În general, consider că textul Comisiei a fost unul dificil de acceptat pentru anumite state membre, pentru că acele țări care deja erau active într-un număr de domenii legate de eficiența energetică au considerat că propunerile din textul Comisiei nu se potrivea exact cu ceea ce ele făceau deja. De aceea salut posibilitatea de uh, a avea o flexibilitate sporită pe care ne oferă textul, pentru că la asta ne-am referit și noi în întâlnirile noastre cu raportorii uh, din umbră, deci iată avem aceleași ambiții și țeluri cu Comisia, așadar sper că vom putea găsi moduri de a ne utiliza inițiativele la nivel național că nu trebuie noi să reinventăm roata uh, și să le punem în comun. Dar cred că deja am făcut destule progrese și în final un alt domeniu în care consider că reușim până la urmă să punem accentul pe un uh, aspect important. E vorba de uh, IMM-uri. Cred că uh, realizăm cu toții uh, importanța IMM-urilor în această criză economică. Mai există lucruri în directivă care privesc uh, exceptarea IMM-urilor de la auditurile de energie și încercarea de a face statele membre să ia măsuri financiare în uh, ajutorare, înspre ajutorarea IMM-urilor care să uh, își eficientizeze și costurile, nu doar consumul de energie. Și cred că trebuie să continuăm să ne gândim la uh, aspectul legat de IMM-uri și de micro cred eu că sunt foarte importante în situațiile de dificultăți economice pe care, cu care ne confruntăm, dar sunt de acord că mai sunt multe de făcut Însă, până la urmă, cel mai important este că, iată, noi acționăm împreună, alineat cu alineat și vom continua să o facem și pe mai departe. Mulțumesc, domnul Piper, acum. Ia, danke schön. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi mă alătur acelora care uh, laudă eforturile raportorilor și raportorilor din umbră s-au realizat mari progrese și în multe uh, privințe uh, raportorii au căzut deja de, de acord. E drept, uh, mai rămân deschise unele probleme cruciale. În ce privește articolul 2, instrumente de finanțare, ne aflăm pe calea cea bună. Um, iar în ce privește articolul 10, am putut include mai multe criterii economice în capitolul despre cogenerare și ieri, spre marea mea bucurie, punctele noastre de vedere s-au apropiat și în ce privește articolul 7 audit. Deci, sistemele de certificare, de autorizare și de recunoaștere a măsurilor de eficientizare vor face ca statele membre să nu fie totuși periclitate în uh, exercitarea competențelor lor prin, uh, prin niște norme europene impuse de sus în jos. Cred că aici consensul este foarte bun. În ce privește avizul Comisiei Envi, vreau să-l întreb pe raportor azi uh, și acum cum apreciază acest aviz și apoi um, în ce privește observațiile făcute de delegația PPE, eh, aceasta a reintrodus în discuție problema eh, schimbului de certificate ETS. Așadar, mă interesează și eh, poziția raportului față de această problemă. Am spus că în multe detalii am ajuns la un consens, dar în chestiunile fundamentale încă suntem de păreri diferite. Și acum Uh, sigur, totul depinde de uh, măsura în care, um, cel puțin la articole 3, 4 și 6, raportorul va fi în măsură să uh, facă propuneri coerente, constructive. Deocamdată discutăm unii pe lângă alții în ce privește aceste trei articole. Dacă propunerile raportului vor fi concrete și constructive, atunci vom putea păstra termenul. Dacă nu, atunci va fi mai greu. Mulțumesc. Thank you, Domnul Vidal Quadras, mulțumesc, domnule președinte. Doresc și eu să urez bun venit noului nostru șef de unitate și am avut plăcerea să lucrăm mulți ani de zile în domeniul concilierii am uh, <laughs> avut mai multe zile de suferință decât de glorie, dar sper că la comisia noastră vom avea mai multe zile de glorie și mai puține de suferință. Domnule președinte, consider că e foarte bine că am amânat cu o lună încheierea acestui dosar pentru că avem într-adevăr timp să discutăm aceste subiecte. Am avut deja o discuție uh, pe amendamente, asta este a doua discuție, așadar putem fi mai preciși și mai conciși acum. Există o dilemă dacă obiectivele să fie obligatorii sau nu. Poziția mea este să nu ne angajăm în bătălii pe care nu le putem câștiga. Noi știm care e poziția Consiliului. E mai bine să fim realiști și a spune că măsurile care se iau la nivelul statelor membre în planurile lor naționale de eficiență energetică și obiectivele naționale pe care le, și le stabilește fiecare stat membru ca o consecință a acestei directive, cred că ar constitui o prioritate în mod realist vorbind. În cazul în care uh, planurile naționale nu sunt îndeplinite și nu uh, ating, nu își îndeplinesc obiectivele, în acel caz se vor aplica măsurile directive pe care o discutăm noi în mod obligatoriu pentru statele membre. Și sigur, Comisia este cea care trebuie să verifice dacă planurile naționale uh, sunt respectate sau nu și sunt îndeplinite sau nu. Dar oricum, nu trebuie să, uh, să există o suprapunere a obligațiilor de raportare. Deci propun să nu luăm noi măsuri divergente la articolul 19 cu obligativitatea de raportare, care prevede că toate statele membre supun uh, planurile lor naționale uh, spre aprobare comisiei și trebuie să dovedească faptul că aceste planuri au, uh, au ajutat la îndeplinirea obiectivelor naționale. La articolul 3 insist pe cele spuse și data trecută, și anume să menținem acest articol așa cum a propus Comisia, dar să spunem că atunci când e vorba de sectoarele cu consum ridicat de energie ale industriei noastre, statele membre trebuie să aibă și un obiectiv în legătură cu consumul intensiv de energie uh, în comparație cu PIB-ul. În privința dispozitivelor PCCE, adică mm, cu uh, căldură și energie electrică combinată, trebuie să le utilizăm nu într-un mod obligatoriu în general, ci doar atunci când, din punct de vedere tehnologic și economic, este posibil și este eficient. Pentru că acest tip de obligații generale pot fi și contraproductive în anumite cazuri. În ce privește renovarea clădirilor, la articolele 4 și 5, sunt de acord cu raportorul că, cu excepția uh, renovării, statele membre pot lua și măsuri alternative pentru a reduce consumul de energie. Deci putem negocia în legătură cu procentajele. Raportorul sugerează Bine, mai putem discuta dacă e 3% sau alt procent, dar suntem de acord uh, asupra principiului, și anume performanța energetică a clădirilor poate fi îmbunătățită prin renovare, însă și prin uh, servicii de eficiență energetică, cum ar fi instalarea controlelor inteligente și alte măsuri. Și în concluzie, domnule președinte, doresc să insist pe principiul conform căruia trebuie să ne gândim la măsuri de administrare, de gestionare, care să ia în considerare și cererea, nu doar oferta. Am spus de mai multe ori că măsurile orientate spre cerere, servicii, uh, contoare vin în ajutorul uh, sporirii eficienței energetice și nu că doar reduc considerabil presiunea asupra rețelei, ci și au potențialul de a o face în cadrul unei abordări bazate pe piață, care este totdeauna cea mai bună abordare. Mulțumesc, domnule președinte. Colegă Ghirec przede wszystkim chciałem powiedzieć, że zgadzam się z tym. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi aș vrea să spun că sunt de acord cu cele spuse de colegul Vidal Quadras. Este o observație esențială. În special, în sensul că trebuie ca statele membre să aibă marja de manevră suficientă în gestionarea acestei eficiențe energetice și uh, în a raporta eficiența energetică la produsul intern brut. Cred de asemenea că trebuie amân- și eu că trebuie amânat uh, termenul pentru uh, acest dosar, pentru că graba strică treaba. Poate că nu am început uh, demersurile pe acest dosar cu dreptul. Poate că nu am avut o definiție suficient de bună privind deficiența energetică. Pentru că se pare că unii uh, gândim uh, lucruri diferite când ne gândim la uh, Uh, eficienței energetică. Dar fiecare stat membru în implementarea acestui principiu trebuie să se orienteze și după produsul său intern brut. Și apoi, care, ce este energia primară? Care este definiția ei? Să știți că am uh, căutat o definiție și am găsit diferite informații. Și îl întreb și pe domnul Turmes. Uh, energia regenerabilă este sau nu este energie primară? Și apoi, în legătură cu eficiența, mai avem câteva detalii care totuși mi se par semnificative. Eu cred că energia solară este o formă de energie primară. În același timp, sunt de părere că mai trebuie să avem în vedere și altceva. Adică, e important să luăm mai decizii aici, dar trebuie să păstrăm uh, liberă și posibilitatea depunerii unor amendamente. Marele număr de amendamente provine tocmai din neînțelegerile sau nelămuririle oamenilor. Deci, dacă din punct de vedere procedural avem posibilitatea, am avea posibilitatea, ar mai putea apărea și alte amendamente care ne-ar ajuta la lămurirea problemelor. Doamna de Castillo. Eu a todos. Mulțumesc. Doresc, la rândul meu, să urez un an fericit tuturor colegilor și tuturor celor prezenți în sală. Întâi de toate, haideți să nu uităm că ne aflăm în mijlocul procedurii. Data de punere a amendamentelor a trecut, termenul, prin urmare, compromisurile, acordurile trebuie avute în vedere pe baza amendamentelor deja introduse. Totuși ne rămâne oarecare marjă de manevră anumite amendamente diferă considerabil uh, între ele. Și aici intervine întreaga arta a compromisului. Raportorul trebuie să acționeze și doresc de alminte să mulțumesc domnului Turmes pentru uh, eforturile depuse, la fel și raportorilor fictivi, deoarece și-au jucat rolul foarte bine. Mulți colegi s-au angajat în acest dosar. Un dosar la care foarte mulți uh, membri ai uh, comisiei noastre participă. Știm, evantaiul posibilităților rămâne deschis și în intervenția mea aș dori să vorbesc doar despre două astfel de posibilități. Pe de-o parte, flexibilitatea măsurilor. Și aș spune că este esențial ca statele membre să aibă posibilitatea de a aplica măsurile ce li se par cele mai bune pentru a-și atinge obiectivele naționale fixate. Deoarece, altminteri, ne îndreptăm către un eșec. A fost uh, cazul pentru multe alte uh, documente legislative care au fost uh, edulcorate și vedem că în cele din urmă obiectivele acelor directive nu sunt transpuse corect și mai ales nu sunt bine aplicate. Iată de ce lasez un apel la realism. Știm că situația statelor membre diferă în mod considerabil și trebuie să ținem seama de aceasta. Prin urmare, haideți să evităm să insistăm pentru punerea în aplicare a unor dispoziții identice, proceduri identice. Eu cred că este esențial să avem o uh, atitudine deschisă și flexibilă, pentru că de noi depinde soarta viitoare a acestei directive și, practic, succesul ei în ce privește eficiența energetică. Ca tare, Cred că trebuie să insistăm și să mergem încă și mai departe. Avem, de exemplu, acum măsuri uh, legate de modernizarea, reabilitarea clădirilor. Ei bine, toate acestea depind de sectorul public în bună măsură. Să vă dau exemplul Spaniei. Puteți fi siguri că în clădirile publice, care nu sunt noi, Nu e vorba nici de clădiri în care nu exist, să nu existe alte soluții decât modernizarea. Ei bine, trebuie știut că oricare ar fi textul directivei, este greu să uh, ne limităm la schimbarea becurilor din clădire cu noul tip de becuri uh, economice, însă orice altă investiție este imposibilă în acest moment. Ori știm că au fost depuse amendamente tocmai în acest sens. Atunci când o țară nu este în măsură din cauza constrângerilor de deficit bugetar, pentru că există măsuri de integrare fiscală și așa mai departe. Știm de asemenea că Comisia Europeană, bugetele naționale trebuie să dea uh, undă verde unor astfel de investiții. Țările, deci, care se confruntă cu astfel de constrângeri, nu trebuie să fie obligate să pună în aplicare măsuri prevăzute în această directivă, pe care nu le pot finanța. Uh, eu cred că sănătatea sau educația sunt prioritare și trebuie să mă înțelegeți. Chiar dacă măsurile din această directivă pentru clădirile publice, mai ales, uh, sunt uh, importante, trebuie să se situeze undeva mai jos în lista noastră de priorități. Trebuie să luptăm pentru pensii. Iată de ce e nevoie de flexibilitate și realism. A insista astăzi în Spania asupra um, importanței acestor uh, măsuri, uh, dăm impresia că suntem niște parlamentari rupți de realitate. Dacă insistăm asupra aceste obiective, e limpede că mm, suntem nerealiști. Doream neapărat să um, vă împărtășesc aceste opinii. Mulțumesc! Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Nu este de invidiat uh, poziția raportorului și munca uh, raportorilor din umbră cu peste 1100 de amendamente. Însă, activitatea lor uh, ar putea fi ajutată dacă, dacă în ambițiile noastre am face câte un pas înapoi ca să vedem pădurea de copaci, nu ca și acum și dacă s-ar lămuri niște principii fundamentale. De aceea vreau să fac uh, câteva propuneri acum și um, uh, o să mă refer și apoi și la unele din amendamente. Mai întâi aș propune raportorilor să uh, formuleze obiective realiste. Ele pot fi ambițioase, dar dacă sunt nerealiste, atunci ele uh, pericletează însăși atingerea obiectivelor realiste. În al doilea rând, un al doilea principiu ar fi că trebuie să ținem cont de crearea unui mediu favorabil economic care deja poate rezolva foarte multe lucruri. Suprareglementarea însă poate crește, poate să realizeze obiective și obstacole, obstacole de nedepășit. Deci trebuie să avem grijă cum permitem pieței unice să funcționeze mai bine pentru promovarea acestui domeniu. Și al treilea principiu ar fi să ținem cont de stadiul de dezvoltare diferit al diferitelor state membre. Și asta ține de un oarecare simț al realității. Nu-i așa? Pentru că dacă nu ținem cont de aceste stadii de dezvoltare diferite, vom elabora și vom formula obiective nerealiste. Și acum câteva observații cu privire la amendamente. În ce privește obiectivele de economisire a energiei, uh, trebuie să ținem cont de diferențele de consum și de posibilitatea de generare uh, de uh, anumite surse de energie specifice. De asemenea, consumul de energie mediu este foarte diferit de la stat eh, membru la stat membru. Tocmai de aceea, obiectivele trebuie să țineți cont de acest specific eh, național, dacă vreți. În ce privește contorizarea inteligentă, consider personal eh, nerealistă formularea conform cărea în, până în 2015 ar fi de dorit să eh, avem contorizare inteligentă în fiecare gospodărie. Este nu doar nerealist, ci cred că este și contraproductiv. Eh, trebuie să avem o analiză cost-beneficii înainte de a demara un astfel de proiect și acest proiect are eh, un raționament economic doar dacă produce beneficii. Apoi, cred că uh, prevederile în ce privește uh, diferitele noi surse de energie uh, sunt prea restrictive și nu de, înlesnesc deloc generarea de noi surse de energie și intrarea pe piața unor noi operatori. Suprareglementând acest domeniu, de fapt creăm mai multe obstacole decât oportunități Vreau să amintesc și de tabelul care este anexat în acest sens uh, propunerii uh, legislative. Și în ce privete uh, ritmul de reînnoire și eficientizare anuală cu 3% a clădirilor, trebuie să știm că în unele țări acest grad de eficientizare nu este uh, nici măcar de 0,5% și în special într-o situație de criză cum uh, este cea în care ne aflăm noi, este extrem de dificil să identifici resursele prin care să poți respecta, de exemplu, o cotă de uh, 3%. Mai degrabă ar trebui să ne preocupe modalitățile de creare a unor soluții Uh, pentru a promova uh, mediul în care să se uh, folosească aceste noi energii. Eu cred că mai întâi trebuie să ajungem la un compromis în privința acestor elemente în comisie și după aceea în negocierile cu comisia. De exemplu, uh, surplusul de cote din sferele uh, industriale nepoluante ar putea fi folosit uh, de către state membre pentru acoperirea unor cote în alte părți. Și în încheiere, dacă îmi permiteți, domnule președinte, într-o singură propoziție, trebuie să creăm mijloace economice și de piață mai bune pentru a aprecia mai realist situația. Mulțumesc! Um Mulțumesc uh, foarte mult. Uh, uh, dar înțelegeți-mi și nerăbdarea mea, pentru că mai am opt înscrieri la cuvânt, plus raportor, plus comisie, deci trebuie acum să încercăm să formulăm ceva mai succint, pentru că altfel nu reușim. Înțeleg, tema este de importanță politică maximă, dar trebuie să vă cer înțelegere în acest sens. Doamna Angelica Nible. Mulțumesc, domnule președinte, încerc să fiu succintă din partea mea, mai întâi un an nou fericit, uh, la mulți ani tuturor. De asemenea, vreau să mulțumesc uh, raportorului nostru, Claude Turmes, uh, și raportorilor din umbră, care, cred eu, au reușit să prelucreze aceste peste o mie de amendamente într-un timp record. Deci, numai munca de sortare a acestora și gruparea acestora este enormă. Încă o dată, mulțumesc pentru această muncă asiduă. Vreau să uh, aduc în discuție trei teme. Uh, timpul e avansat și nu vreau să pierdem vremea. Odată, uh, problema obiectivelor obligatorii versus măsurilor obligatorii. Nu vă închipuiți câți colegi din grupul meu, dar și din alte grupuri, considerăm că trebuie să avem o abordare flexibilă în această chestiune. Deci, obiective Uh, obligatorii, da, suntem de acord, dar nu măsuri obligatorii, pentru că orice dictat de sus în jos ar periclita uh, situația și ar crea o acceptanță zero, atât la nivelul autorităților, cât și la nivelul populației. Și tocmai de aceea consider foarte uh, bună propunerea uh, colegului Vidal Quadras uh, de a găsi această cale de mijloc, să avem uh, obiective obligatorii, dar să ne păstrăm și o cale de uh, ieșire, o exit option, pentru a uh, putea reacționa la realități diferite. În ce privește compromisul 4, am constatat aici că versiunea de compromis a articolului 4 instituie acum uh, uh, o, obligațiile um, pentru autoritățile publice ca, ca nu numai uh, clădirile și imobilele deținute în proprietate de aceste autorități și cele ocupate eventual sub formă de chirie de aceste autorități să fie incluse în domeniul de aplicare uh, al, al instrumentului. Deci nu înțeleg cum putem noi să obligăm un chiriaș să re- renoveze sau să eficientizeze din punct de vedere energotermic clădirea proprietarului. În practică, uh, acest lucru ar avea ca consecință fie neînchirierea pe viitor a unor imobile, ori ar avea din potrivă consecința creșterii prețului chiriei, pentru că, <clears throat> pentru că piața se adaptează foarte repede. Deci nu știu cine a avut această idee, dar nu cred că este o idee prea bună. Apoi, în textul de compromis uh, de la articolul 4 mi-a plăcut cel uh, de la alineatul 3a. Aici se prevede <clears throat> că în plus uh, față de o renovare obligatorie e posibilă și alocarea de fonduri pentru eficientizarea uh, consumului energetic al imobilului respectiv, astfel încât să se realizeze economii concrete în consumul de energie. Mi se pare o, o idee minunată și o susțin. Sigur, acum în ce privește procentajele de economisire, um, poate domnul Turmăs este ceva mai ambițios ca mine, dar în rest um, Uh, cam asta am avut de spus și vă mulțumesc uh, tuturor colegilor care uh, s-au ocupat de aceste compromisuri, de aceste amendamente. Mă bucur să continuăm dezbaterea. Mulțumesc. Mulțumesc, spune președintele. În ce privește compromisele, am următoarea rugăminte. Există membri care vor mai multă flexibilitate, alții vor, vor mai multă reglementare. <clears throat> Compromisul însă nu poate fi să reformulăm ceva și mai restrictiv decât a fost până acum. Deci nu cred că e rațional. Robert Plante. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich kurz. Ich schließe mich an die Wünsche an der Mulțumesc, mă alătur și eu, domnule președinte, acelora care, care uh, au exprimat laude la, la adresa raportorului. Mă bucur că uh, începem să lămurim lucrurile puțin mai mult acum, că vorbim despre ener- eficiență energetică. Uh, și în sensul economisirii sau reducerii consumului. Pentru că într-o mare recesiune oricum uh, facem economii pentru că consumim mai, uh, consumăm mai puțin. Deci, <clears throat> uh, pe lângă eficientizare energetică, trebuie să oferim statelor membre și acea flexibilitate prin care să se ia măsuri de reducere și evidentizare combinate eu cred că obiectivele obligatorii în acest sens sunt foarte bune și constructive, dar măsurile obligatorii nu cred că ne ajută. Deci, ă, <clears throat> ă, cred că dacă am putea să cădem de acord în ce privește acest compromis, anume să avem obiective obligatorii, dar nu neapărat măsuri obligatorii, atunci ă, acest lucru ne-ar oferi confortul necesar tratării, ceva mai relaxate și mai obiective a temei de fond. Eu cred că uh, până acum uh, cogenerarea și um, uh, eficientizarea clădirilor a arătat la concret că este nevoie de o abordare flexibilă. Acum, <clears throat> în ce privește poziția Uh, Consiliului, uh, cred că președinția daneză este încă departe să, de, de a obține acest compromis. Uh, știu că Comisia întotdeauna este optimistă. Eu nu pot să împărtășesc acest optimism. Doamna Thompson. Very much. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Am discutat uh, eficiența energetică din punctul de vedere al autorităților publice, consumatorilor, al beneficiarilor, al furnizorilor și așa mai departe. Și am organizat deja mai multe întâlniri pe această temă. Cred că ajungem tot mai aproape cu fiecare zi care trece de un acord. Sigur, mai sunt obstacole, dar e una sunt optimistă și cred că la finele lui februarie vom putea vota acest document în Comisia ITRE. Uh, cred că putem obține un compromis uh, larg și putem fi mândri de aceste rezultate. Cu toate acestea, există un element pe care nu-l înțeleg în discuția de astăzi, și anume termenul obiective realiste. Obiectivele nu se decid. Acestea au fost decise în Consiliu și în Parlament la Strasburg pe 12 decembrie. 2008 în uh, directiva privind energiile regenerabile, uh, fixând obiectivul de 20% până în 2020, eficiență energetică. Și nu era un obiectiv obligatoriu, pentru că statele membre au spus putem atinge acest obiectiv chiar și fără o obligație impusă. Însă, să fim serioși, nu au făcut nimic până acum. În Europa avem eurosceptici. De ce? Pentru că noi luăm decizii care apoi nu sunt puse în aplicare și nu sunt duse la bun sfârșit. Când veți uh, începe să aplicați uh, cele decise în 2008. Acum discutăm despre uh, obiective realiste. Avem aceste obiective de mult. Ce discutăm aici în această directivă și punctul asupra căruia trebuie să găsim un compromis este felul în care vom atinge aceste obiective într-un mod mai flexibil, uh, în moduri diferite în funcție de statele membre. Însă obiectivul e clar, limpede, e pe hârtie. Haideți să nu mai povestim de lucruri decise deja. E vorba de o economie 20% până în 2020. Și cred că uh, o modalitate de a atinge acest obiectiv fixat din 2008 este prin uh, niște ținte, niște obiective obligatorii, așa cum am mai discutat. În propunerea comisiei, cred că obiectivele obligatorii nu pot fi reduse. Acestea sunt foarte importante pentru a uh, complementa și țintele uh, obligatorii. Iar uh, vom avea nevoie de uh, un document de lucru pentru trialog, pentru negocieri cu Consiliul și Comisia. Suntem pentru măsuri și ținte obligatorii. Acum, dacă această directivă trebuie să fixeze ținte identice, pentru mine e limpede că atât în ce privește consumul cât și energia, uh, eficiența energetică e nevoie de aceleași măsuri pentru a atinge obiectivul de 20%. Vorba de articolele 10 și 12. Pe de altă parte, toate acestea depind de creștere economică și, desigur, atunci nu putem uh, uh arăta sectorului industrial că um, suntem în măsură să atingem țintele. Am negociat uh, compromisele articole 7, 8, 9 și 10 și ne apropiem de un acord în ciuda celor câteva um, obstacole care ne mai stau în cale. Sunt cel mai îngâtată de articolul 8. În ce privește contoarele inteligente, am votat asupra acestora atunci când am votat pachetul pentru piața internă privitor la energia în Europa și am spus că în 2019, dacă nu mă înșel, contoarele inteligente trebuie să Um, fie instalată în întreaga Europa. Poate că e un lucru complicat, însă această decizie a fost luată. Am, uh, avem un amendament de compromis la articolul 8 care arată că atâta timp cât uh, consumatorii nu pot reacționa la schimbările de prețuri, se pot totuși lua alte măsuri. Am fost de asemenea de acord că atunci când uh, contoarele inteligente vor fi uh, prezente peste tot, uh, se va asigura și protecția consumatorilor. Așa încât uh, consumatorul să fie cel care decide cine are acces la informațiile furnizate de contoarele inteligente. Mm, nu am să intru în alte detalii. Voi continua discuțiile cu colegii raportori din umbră Însă a obține un compromis este uh, important și pentru a, a uh, transmite un mesaj limpede. Domnule Ghirec, când spuneți că sunteți de acord cu domnul Vidal Quadras, eu am înțeles că exprimați opinii contrare. Dumnealui spune că se referă mai degrabă la cerere, dumneavoastră vă referiți mai degrabă la producție. Deci ceva aici pentru mine nu este limpede. Vă mulțumesc. Danke sehr. Ich habe jetzt Mulțumim. Am o problemă care e din ce în ce mai mare, în ciuda importanței temei. Avem și mai multe înscrieri decât am avut acum câteva minute. <clears throat> Deci lista se tot prelungește. Deci uh, prima propunere este închidem lista vorbitorilor acum. În a doua propunere vă rog să păstrăm un timp de vorbire de 1-2 minute max. Și apoi mai este încă o problemă. De fapt nu e o problemă. Colegul tău are ziua sa de naștere azi la mulți ani, stimate colegi. Și domnul uh, Turmăs are un punct de procedură de uh, urmat. Uh, vreau să întreb până la ce oră avem timp, domnule președinte? Până la 12.30. Cu ședința terminăm la 12.30. Dar am spus încă la începutul ședinței, când nu a fost încă toată lumea prezentă în sală, că am prevăzut timp o oră pentru această uh, discuție. Uh, <clears throat> am fost de acord și să schimb uh, ordinea de zi, pentru că nu știu care a trebuit să plece și nu știu care încă n-a venit. Deci, uh, uh, cred că într-o oră putem rezolva acest punct de pe ordinea de zi. Haideți să încercăm măcar și dacă ținem, ne ținem de acele două minute, atunci reuși, reușim. Doamna Țică are cuvântul. Uh, mulțumesc, domnule președinte. Vreau și eu să mulțumesc secretariatului și colegilor <coughs> pentru munca depusă Uh, eficiența energetică reprezintă un instrument uh, major pentru menținerea unor prețuri ale energiei accesibile pentru toți consumatorii și pentru a combate sărăcia. De asemenea, eficiența energetică și măsurile uh, dedicate creșterii acesteia asigură locuri de muncă și competitivitatea Uniunii Europene. Am făcut un amendament prin care am solicitat ca nu doar statele membre instituțiile publice din statele membre și, eventual, uh, și consumatorii privați uh, să implementeze măsuri de eficiență energetică, ci și uh, instituțiile europene, organele, oficiile și agențiile Uniunii Europene. Pentru că vorbim de un exemplu care trebuie dat și de aceea cred că trebuie să pornim cu un exemplu de la nivel european și toate clădirile și instituțiile, agențiile, oficiile uh, Uniunii Europene ar trebui să dea un uh, exemplu. Uh, de asemenea, cred că este important ca în măsurile de eficiență energetică să ținem cont de fezabilitatea tehnică și de eficiența costurilor, precum și de condițiile climatice din fiecare stat membru. De asemenea, am făcut câteva amendamente care solicită ca anumite prevederi să fie aliniate la prevederi existente în alte directive, de exemplu directiva privind eficiența energetică a clădirilor. Nu putem avea două directive cu definiții diferite pentru același lucru, deci este important să avem uh, coerență uh, la nivel uh, legislativ. De asemenea, cred că este important și aici susțin opinia doamnei Nibler că trebuie să avem în vedere doar clădirile publice aflate în proprietate în proprietatea instituiilor publice pentru că numai în felul acesta uh, există baza juridică pentru a putea implementa măsurile uh, privind eficiena energetică. Uh, de asemenea, vreau să subliniez importanța fondurilor pentru măsurile privind eficiența energetică. Dacă nu coordonăm Uh, dacă nu va exista o concordanță între prevederile acestei directive și uh, fondurile sau regulamentele privind fondurile structurale și alte fonduri care pot fi utilizate pentru creșterea eficienței energetice, această directivă va rămâne doar literă moartă pe hârtie, fără a putea fi implementată pentru că știm bine, datorită crizei, statele membre și consumatorii nu au resursele financiare pentru uh, implementarea a, unor noi măsuri uh, foarte ambițioase privind eficiența energetică. Deci solicit uh, sprijinul tuturor colegilor ca atunci când vom discuta uh, de capitolul fonduri și când vom discuta și regulamentele privind fondurile structurale și alte fonduri, să putem să avem în vedere și acest obiectiv de eficiență energetică. Închei, domnule președinte, spunând două cuvinte în ceea ce privește smart meters. Uh, de exemplu, în România, acum uh, câțiva ani, uh, s-a... Frau Kollegin, anderthalb Minuten. Foarte bine, un minut și jumătate. Spun că în România, acum câțiva ani, s-au introdus s a introdus partea de contorizare în fiecare apartament. Cred că este incorect acum să venim să spunem cetățenilor că este nevoie de un nou uh, tip de contoare. Deci cele care există trebuie să fie considerate ca uh, respectând prevederile directivei. Mulțumesc. Ferreira Madurel. Doamna Madurel. Muchas gracias, <coughs> Mulțumesc, domnule președinte. Anul fericit și din partea mea. Văd că domnul Klaus Bayer a sosit și îi urez bun venit. Desigur, doresc să mulțumesc uh, raportorului și tuturor raportorilor din umbră pentru o muncă excelentă. Foarte pe scurt, doresc să mă limitez la o observație la articolul 10. Desigur, sunt de acord cu comisia și cu raportorul atunci când se spune că în măsura posibilă trebuie să încercăm să exploatăm căldura reziduală a, a termocentralelor tradiționale. Mi se pare clar acest lucru. Cu toate acestea, cred că trebuie să ținem seama că termocentralele, în special cele cu ciclu combinat, au și obiectivul de a susține uh, sursele de energie regenerabilă. Sigur, acestea aduc uh, dificultăți de administrare, în special când e vorba de energia eoliană, aceste termocentrale trebuie să-și adapteze producția de electricitate și acest lucru în mod rapid, la intervale regulate, în funcție de um, vârfurile sau uh, scăderile de uh, energie. Sigur, toate aceste lucruri trebuie susținute, însă mă întreb în ce fel am putea garanta aprovizionarea în energie a cartierelor uh, rezidențiale. Trebuie să ținem seama în raport de acest lucru. Dacă dorim să uh, atingem uh, pragul de 20% de energie regenerabilă, și vreau să dau din nou exemplul Spaniei, în acest scop trebuie să încercăm să eliminăm obstacolele care stau în calea acestui obiectiv și cred că amendamentul de compromis de la articolul 10 ar trebui să includă și posibilitatea de derogare pentru noile instalații termice, pentru noile centrale, pentru cele renovate, de asemenea, care să permită să susțină cogenerarea. Vă mulțumesc! Danke sehr, Kollege Kelly. Mulțumesc, are cuvântul domnul Kelly. Intervenție fără microfon. Discutăm aici de economie și de eficiență energetică și se spune că nu putem atinge obiectivul din cauza recesiunii. Opozi, um, opusul eficienței este ineficiența și uh, risipa. Trebuie să facem economii pentru a obține altă economie. Întreaga dezbatere suntem într-o situație în care câștigăm oricum. Și cu cât mai repede, cu atât mai bine. Hai să luăm doar exemplul clădirilor. 50% din energia cheltuită nu se cheltuie pe clădiri și 40% pe iluminat. Mi se poate spune că nu putem face acolo economii și să um, obținem eficiență? Eu cred că putem trece peste elementul de criză, de recesiune, pentru că încălzirea globală nu se va opri din cauza recesiunii, calota glaciară nu va înceta să se topească din cauza uh, recesiunii. În ce privește oamenii și guvernele, eficiența înseamnă economii. Iar în sens uh, economic, în termeni economici, trebuie să ținem seama de țintele obligatorii, pentru că acestea sunt bune și pentru oameni și pentru mediu. Mulțumesc. Herr Kollege Marinescu. Domnul Marinescu. Mulțumesc, domnule președinte. Avem o țintă stabilită de Consiliul uh, uh, European. Se poate ajunge la ea pe mai multe, pe mai multe căi. Uh, această directivă încearcă să stabilească o cale bazată pe eficiența uh, energetică. Intensitatea energetică este într-adevăr o formulă care poate fi luată în calcul, însă uh, nu întotdeauna uh, Îmbunătățirea intensității energetice înseamnă și creșterea eficienței energetice. Creșterea prețului la petrol va schimba intensitatea uh, energetică, dar nu va crește uh, eficiența. Sau un an bun în agricultură datorită, sau un an prost în agricultură datorat uh, vremii, favorabile sau nefavorabile, schimbă intensitatea, dar nu schimbă eficiența energetică. De aceea eu insist ca măsurarea eficienței energetice să se bazeze pe singura formulă care, după părerea mea, este valabilă, aceea de cantitate de, de produse sau de servicii pe uh, uh, cantitatea de energie consumată. Și atunci, într-adevăr, micșorăm pericolul să, crește, să scădem uh, cantitatea de energie primară, așa cum cere Consiliul, dar să punem în pericol uh, dezvoltarea uh, economică. De aceea cred că trebuie ținte obligatorii, dar trebuie în același timp și măsuri uh, flexibile. Mulțumesc. Colegin oh, Grostet. Doamna Grostet. Merci beaucoup, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte. Voi încerca să mă exprim foarte rapid. Doream pur și simplu să vă reamintesc că e important să avem un cadru comunitar, dar unul flexibil care să respecte principiile de subsidiaritate și proporționalitate, deoarece mi se pare limpede că măsurile la nivel european trebuie să rămână suficient de deschise pentru ca să poată fi puse în aplicare. Sigur, în funcție de condițiile proprii fiecărui stat membru și să facem loc inițiativelor naționale și locale. cred că obiective naționale prea constrângătoare vor aduce o poziție din partea anumitor state membre și ar trebui să veghem asupra asigurării flexibilității la nivelul punerii în aplicare a instrumentelor. Am cosemnat o serie de amendamente și cred că trebuie să facem distinția între economie de energie și eficacitate energetică, iar pentru a atinge obiectivul global pe care l-am fixat, mi se pare foarte important tocmai respectând principiul subsidiarității, să consolidăm obiectivele naționale, introducând o repartizare limpede a sarcinilor cu o metodă de măsurare și verificare din partea Comisiei, desigur, toate aceste elemente figurează în amendamentele la articolul 3. De asemenea, cred că e important să avem mecanisme de mecanisme obligatorii care să se bazeze pe niște obiective definite în funcție de consum energetic pe unitate de activitate. În ce privește cogenerarea, există dispoziții care sunt poate prea restrictive în propunerea comisiei și mi se pare și aici important să oferim statelor membre posibilitatea de a avea o evaluare pertinentă la nivel național pe baza analizei cost-beneficii, fără a avea prejudecăți în acest punct. În fine, nu mi se pare prea bună ideea de a restrânge utilizarea instrumentelor financiare. Bună oară, contractele de performanță energetică și aici v-aș solicita să dăm dovadă de un maxim de flexibilitate ce privește alegerea metodelor pentru a atinge obiectivele de eficacitate energetică pe care sigur le dorim cu toții. Mulțumesc! Mulțumim și doamna Merkis acum. Thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Complimente raportorului și raportorilor din umbră și vă mulțumesc pentru atenția acordată microgenerării, pentru că mi se pare un element crucial în mixul energetic uh, viitor și este o strategie esențială. Apoi, am și o întrebare. Până acum n-am văzut niciun fel de compromis în ce privește definițiile, dar poate mi-a scăpat ceva. Iată de ce aș dori să știu ce s-a întâmplat cu extinderea nu doar la clădirile publice, ci și la imobilele de locuit publice și private. Am avut o serie de amendamente care extindeau area de aplicare a regulamentului nu doar la clădirile publice, ci și la um, proprietățile private. Apoi, uh, sunt întru totul de acord cu colegii mei atunci când vorbim despre obiective realiste. În aceste timpuri de criză trebuie să accelerăm motorul economiilor noastre, iar uh, sectorul construcțiilor este un sector esențial în toate economiile noastre. Dacă investim în acest sector, atunci înseamnă că investim în locuri de muncă și în economii de energie, așa cum s-a mai spus. Este o situație în care toată lumea are de câștigat și ținta de 20% este una realistă. Nu cred că ar trebui să renegociem decizii luate deja în trecut, ci trebuie să, nego să negociem viitorul. Iată de ce cred că putem să avem o țintă obligatorie de cel puțin 20%. În ce privește acum măsurile obligatorii, eu cred că e limpede că e nevoie mai degrabă de ținte obligatorii decât de măsuri obligatorii, dar dacă aceste ținte uh, nu sunt sigure, atunci trebuie să avem și măsuri obligatorii. Oricum trebuie să discutăm ambele ipoteze. Mulțumesc. Primata. Doamna Podimata. Mulțumesc, domnule președinte. Două comentarii aș vrea să fac, pe scurt. În primul rând, Dați-mi voie să reamintesc colegilor mei obiectivele principale ale acestei directive de, despre care vorbim, și anume dezvoltarea și crearea unor piețe pentru energie și pentru produse de eficiență energetică. Uh, Așadar, sectorul uh, public trebuie să joace un rol uh, de conducere în uh, realizarea acestui obiectiv. S-au făcut comentarii despre cât de mult o să coste toate acestea, dar să le amintesc colegilor că Deși nu mă îndoiesc că um, aceste costuri vor fi relativ ridicate, pe termen mediu se vor realiza economii în ceea ce privește um, prețuri mai mici uh, la energie și apoi uh, creare de locuri de muncă și, evident, până la urmă, costurile acestea ridicate vor fi uh, depășite de avantaje. În ceea ce privește capacitatea sectorului public de a finanța toate acestea într-o perioadă de criză. Știm cu toții că trecem printr-o astfel de perioadă. Eu vin din Grecia și bineînțeles că împărtășesc aceste preocupări, însă consider totuși că există modalități în care ne putem asigura că statele membre pot uh, să aibă posibilitatea de a alege măsuri inteligente, politici inteligente, astfel încât să îndeplinească în realitate aceste obiective ambițioase stabilite în direct respectivă. S-au înaintat uh, propuneri uh, de către mine și de către colegii mei care ar contribui la acest lucru. De exemplu, uh, serviciile energetice și contractele energetice, toate aceste lucruri trebuie să fie luate în considerare de către sectorul public. Pentru că aceste idei ar contribui, în primul rând, să se rezolve această problemă a costurilor inițiale ridicate și, de asemenea, ar, um, l-ar corela cu garantarea profitelor, profitelor care ar fi realizate pe termen mediu. Când despre mecanismele financiare um, um și preocupările pe care le-a menționat domnul uh, Durmes, raportorul, trebuie să reamintesc că aici este o chestiune foarte importantă pentru că se pot crea sinergii între diversele surse de finanțare pe care le avem la dispoziție și a trebuit să ne amintim că astăzi deja unele state membre au experiență în acest domeniu, au uh, introdus deja mecanisme de mecanisme asemănătoare, iar ceea ce trebuie să facem noi uh, Um, este să ne asigurăm că aceste mecanisme vor duce la eficiențe și că se vor realiza astfel de sinergii între statele membre cu sprijinul um, Comisiei și al Băncii Europene de Investiții. Apoi, uh, domnule președinte, în ceea ce privește preocuparea noastră uh, sau observațiile referitoare la um, eficiența energetică, aceasta este evident vitală într-o perioadă de criză și Cred că ar trebui cu atât mai mult să um, căutăm um, cele mai inteligente um, modalități de rezolvare a problemei finanțării fără uh, a deveni mai puțin ambițioși. Suntem cu toți de acord că avantajele eficienței energetice pe termen lung sunt um, de o mare amploare. Iar noi, uh, în Comisia uh, privind energia, trebuie uh, să, ne, să rămânem uh, și să păstrăm aceste obiective ambițioase, chiar dacă alte instituții în cadrul Consiliului, de exemplu, sunt mai uh, reticente. Trebuie să respectăm aceste obiective, să le considerăm ca fiind obligatorii și cred că acesta ar fi mai, maniera cea mai uh, eficientă de a le realiza. Claude, înțeleg că ai mai vrut să faci niște observații finale spune președintele. Aș vrea să cer 3-4 minute, domnule președinte, pentru că la început am fost foarte scurt. Da, dar atunci colegii cu celelalte puncte de pe ordinea de zi vor avea o problemă. Eu să știți că sunt de la începutul ședinței până la sfârșitul ședinței în sală, dar alții care uh, Uh, poate au și alte ședințe, vor și ei să mai spună ceva. Este doar o rugăminte din partea mea, uh, formulează, te rog, pe scurt. That uh, after a lot of colleagues have almost only raised problems, a lăsat domnule Kelly, că după ce mai mulți colegi au um, introdus această directivă într-un context mai larg, eficiența, directiva privind eficiența energetică este unul dintre documentele legislative care poate să scoate Europa din criză. Și vă dau o cifră doar. În 2011, Deficitul um, comercial între Uniunea Europeană și Rusia a crescut cu încă 20 de miliarde și astăzi avem un deficit de 77 de miliarde um, în um, comerțul cu Rusia. Așadar, creăm uh, bunăstare uh, și bogăție în uh, Europa și dintre, din această bogăție trimitem 77 de miliarde în Rusia către un regim asupra căruia mulți dintre noi își pun întrebări. Și despre ce este vorba în această directivă? Păi, în ea este vorba despre menținerea o part, a unei părți din aceste 77 de miliarde în viitorul și investirea lor în viitorul Europei. Iar uh, um, KfW, ca banca germană de stat, a um, publicat o evaluare uh, a um, banilor investite în renovarea clădirii. S-au creat 3400 uh, de locuri de muncă și s-au economisit miliarde. Uh, și ce înseamnă asta? Înseamnă că la fiecare euro pe care îl cheltuim în uh, atragerea de investiții în eficiență energetică, um, au adus 5 euro la um, bugetul uh, german pentru că a fost vorba de locuri de muncă mai multe, mai puține taxe plătite, uh, mai, mai mult TVA um, adunat și Astfel, a trebui să încetăm să vedem această măsură ca una care ar trage în jos Europa, ci este vorba mai degrabă de o oportunitate. Cu cât suntem mai eficienți, cu atât um, le, vor, le va fi mai bine economiilor noastre și, în acest sens, ceea ce vrem noi să facem. Avem um, um, decizii politice uh, care au fost începute um, și Um, care au fost aprobate în cursul anului 2010 și în 2011 de către șefii de state. Există o diferență de 10%. Este vorba aici de măsuri suplimentare și noi. Iar ceea ce trebuie să facem noi este să le proiectăm pe aceste măsuri astfel încât putem să le uh, abordăm în, în, în întregul lanț al economiei uh, uh Uni Uniunii Europene. Uh, în ceea ce privește aceste măsuri obligatorii, um, salut uh, schimbarea de poziție la 180 grade a PPO-ului, care până acum a fost împotriva acestor obiective obligatorii și acum uh, cred că este foarte bine că ați înțeles până la urmă că avem nevoie de obiective obligatorii. Cu cât sunt mai stricte acestea, cu atât vom putea să asigurăm um, investitorilor un nivel de siguranță. Însă, în ceea ce privește poziția de negociare, trebuie să intrăm în negocierile, uh, negocieri respectând aceste ținte și măsuri obligatorii, pentru că um, cei care știți uh, documentul uh, trimis de Consiliu în timpul um, președinției polone, știți că uh, Um, acestea cam uh, subminează uh, aproape în întregime um, aceste uh, obiective obligatorii și am impresia că EU Electric și alte grupări de lobby știu deja că o să fie foarte greu să se câștige astfel de ținte obligatorii în cadrul negocierilor și așadar, dintr-o dată, um, fac advocacy pentru aceste ținte obligatorii și după aceea spun că nu se face nimic în ceea ce privește măsurile, pentru că se insistă pe obiective. Așadar, consider că ar trebui să intrăm în negocieri uh, cu un spirit uh, realist. Uh, Trebuie să uh, avem o formulare cât mai bună în ceea ce privește obiectivele uh, obligatorii și măsurile, pentru că altfel nu avem cum să, uh, ne, să mergem mai departe cu această um, directivă și să o îmbunătățim. Și aș mai avea doar două lucruri de spus ca răspuns la um, ce au spus colegii mei. Îmi pare rău că nu ține de mine. Uh, Fiona, ă, trebuie să spun că achiziții publice sunt esențiale și trebuie să vedem această nouă propunere în cadrul, ă, în cadrul mai larg al propunerii și apoi în ceea ce privește chestiunea legată de ETS pe care a ridicat-o, trebuie să discutăm și cu uh, liderul de opinie de la ENVI și să vedem cum vede și această comisie lucrurile și cum le vedem noi în general. Trebuie să spun că dacă ne uităm la modul în care s-a votat în comisia ENVI, s-au făcut compromise din partea tuturor grupurilor politice, lucru care arată progrese și cred că ENVI ne va putea ajuta. Um, a spus uh, un lucru care cred că este foarte um, Eh, este esențial și anume gestionarea eh, cererii. Eh, este important pentru că pentru a aduce ceva care să la descăderea costurilor în Europa și, și anume în gestionarea um, măsurilor de eficiență, astfel încât să fie conforme cu cele um, legate de eficiență. În uh, Statele Unite s-au făcut uh, economisiri uh, de un miliard numai luându-se măsuri pe parte de cerere și cred că este esențial așadar să facem progrese și noi în acest sens și câteva cuvinte, în ultimul rând, în ceea ce privește clădirile mm, publice. Știu că în cele mai multe um, state există o criză um, fiscală, de aceea um, și lucrul acesta a fost spus și de colegii mei, am pus accentul pe uh, conceptul de companie eficientă energetic. Uh, Roman Trenfel a introdus în anii 70 uh, renovarea um, clădirilor federale ale Statelor Unite în combinație cu um, um, privatizare și cu, cu implicarea unor companii pe piața eficienței energetice și um, sunt multe exemple în acest sens. Deci este important să le implicăm, să implicăm și astfel de companii pe piețe unde știm că bugetele publice nu pot să ducă la prea multe rezultate. Iar dacă vrem ca în viitor să existe um, o alocare a, a, din, bugetat din partea bugetelor, um, trebuie să luăm astfel de măsuri. Banii respectivi pot după aceea să fie investiți pentru sănătate sau pentru alte sectoare. Trebuie așadar să ne uităm la acest text și să vedem cum putem să luptăm pentru uh, o, o eliminare a mm, barierelor în, fa- în uh, fața eficienței și a implicării acestor companii. Anul, săptămâna viitoare la Strasbourg voi fi toată ziua, la, toată săptămâna la dispoziția dumneavoastră pentru cei dintre dumneavoastră care au întrebări um, în, detaliat, în detaliu. Vă rog să mă contactați, putem să facem un, un schimb de păreri și să ajungem la un consens. Iar, domnule președinte, dacă puteți să confirma că um, odată cu acele reuniuni, în cadrul acelor reuniuni cu raportorii din umbră a trebuit uh, să stabilim uh, ca termen limită 28 februarie, astfel încât toți uh, colegii să se poată organiza cumva săptămâna viitoare. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc pentru această ofertă de a continua uh, discuțiile și de a sta la dispoziția colegilor mai departe. Deci termenul este de 28 februarie deocamdată. Deci până în 28 februarie trebuie să câștigăm, să luăm o decizie. Numai atâta vă mai spun că trebuie să ne asigurăm că uh, va exista suficient, suficient timp pentru colegi de a examina amendamentele, respectiv variantele de compromis, pentru că și la un compromis uneori uh, trebuie să ai și o alternativă. Dar asta este o chestiune pe care fiecare decide singur dacă anume poate fi sau nu poate fi mulțumit uh, cu o variantă de compromis. Vă rog să aveți înțelegere pentru faptul că închid acest punct de pe ordinea de zi și că trecem la eh, COP17. Deci vă rog, eh, timp de vorbire pentru toată lumea doar, doar două minute. Doamna Del Castillo începe. Vă rog. Vă rog, doamna Del Castillo. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc eh, pentru uh, amabilitatea de a uh, devansa acest punct de pe ordinea de zi. Știți că am avut deja o dezbatere uh, lungă, premergătoare, dar uh, a fost foarte utilă. Deci, în legătură cu conferința COP17 sau conferința de la Durban, Președintele, pe, domnule președinte, ajutați-mă să uh, pot vorbi mai ușor, pentru că nu se poate vorbi în acest uh, în, în această atmosferă de zgomot. To wait for. Please, uh, Cherry, you can't say... Domnule președinte, nu puteți permite acest nivel de zgomot aici. It's not, it's not... Președintele, vă rog să vă liniștiți în sală. Îmi pare rău, doamnă de Castilio, uh, mai așteptăm puțin. Dar numai că după trebuie să plec. Hai că mai încerc o dată. Dragi colegi, vă rog, acordați câteva uh, minute uh, schimbărilor climatice dacă ați zăbovit deja atât de mult pe marginea eficienței energetice. Liniște, cere președintele. Vă rog, ce vreau să vă spun are foarte strictă legătură cu uh, uh, ce am discutat până acum în ultima jumătate de oră. Deci, la Durban a avut loc cea de 17-a conferință a statelor semnatare, iar rezultatul este următorul. În prezent putem confirma că în ce privește uh, metoda de procedură pe viitor, uh, toate opțiunile sunt deschise. Există o platformă Durban uh, care susține anumite măsuri care ar putea fi declarate obligatorii. Am reușit să obținem și o prelungire a protocolului de la Kyoto, e drept cu ceva mai puțin semnatar decât inițial, dar putem să spunem că Uh, practic până în 2015 protocolul de la Kyoto a fost prelungit și atunci trebuie să vedem din 2015 până în 2020 ce se va mai întâmpla. Pentru mine însă uh, decisiv este faptul că toate opțiunile sunt deschise. Platforma Durban este practic un consens al părților semnatare care uh, au consimțit la nevoia de a se ajunge la un consens final pe fondul problemei. Deci, uh, cu toții, practic, uh, ne-am oferit și am primit o șansă nouă pentru formularea unor noi uh, obiective, pentru realizarea unor formule prin care atingerea acestor obiective să fie posibilă. Vrem să obținem președintele întrerupe și cere mai multă liniște. Deci, ideea este ca prin aceste noi formule să includem și alți semnătari care până acum n-au participat. S-a vorbit și despre eficiență energetică. Și cred în acest context că am deschis uh, posibilitatea uh, pentru noi oportunități și șanse uh, prin crearea acestei platforme Durban. Aceasta ne permite să uh, formulăm aprecieri similare sau chiar comune în legătură cu uh, eficiența energetică, de exemplu. Următoarea noastră conferință va avea loc uh, la Qatar și până la această conferință din Qatar va trebui să în această comisie, dar și în Comisia de Mediu, să vedem cum putem progresa și cum putem să ajungem uh, să formulăm împreună cu Comisia Europeană uh, propuneri concrete pentru această conferință COP18. Uh, trebuie să ne gândim în ce măsură putem face propuneri concrete pentru reducerea emisiilor, astfel încât să obținem ceea ce niciodată nu s-a putut formula concret în protocolul de la Kyoto eu cred că merită să încercăm să obținem progrese în comisia noastră și să imprimăm o oarecare orientare demersurilor, între altele, prin uh, formularea unor obiective obligatorii în ce privește eficientizarea economică. Ar trebui să fim flexibili, dar să avem și un simț al realității cât se poate de fin uh, astfel încât, uh, dacă mai avem și bunăvoință, să putem progresa uh, fără a pierde din vedere realitatea. Trebuie să fim eficienți și trebuie să avem uh, acțiuni eficace. Cu alte cuvinte, nu a apărut niciun element nou, nu am semnat niciun act juridic un contract cu prevedere obligatorii, dar am creat posibilitatea uh, uh, unor, apariția unor noi uh, oportunități și dacă cineva, noi Parlamentul, Comisia, alți factori implicați, ne asumăm inițiativa de a imprima o nouă o nouă direcție de uh, propășire, atunci vom putea să ne asumăm și rol de lider în acest demers. Deci avem nevoie de o abordare comună în ce privește eficiența energetică și uh, asta e mai mult o șansă, o oportunitate decât uh, o dificultate. Tem, care e povedala gospa uh, Del Castillo. Mulțumesc. Uh, domnule președinte, și mulțumesc uh, doamnei de Castillo pe care o susțin într-o totul. Uh, pentru noi, COP17 a fost un succes, dar cei care pentru aceia care și-au dorit rezultate concrete, evident, a fost o decepție. Nu vreau să ascund faptul că Uniunea Europeană a acționat uh, ca lider în acest domeniu, lider global și vreau să mulțumesc și doamnei comisar pentru modul în care a reușit să conducă, să participe la negocieri. Aceste conferințe arată foarte bine care este poziția diferitelor state membre, state uh, și actorilor globali. Uh, China, Statele Unite, Rusia, Uh, Iranul, inclusiv Germania uh, și în alte țări, uh, toate acestea au avut impresia sau în consultările cu aceste țări s-a lăsat impresia că doar Uniunea Europeană este doritoare să reducă emisiile. Doamna de Castillo a vorbit și despre această platformă și despre calendarul propus până la următoarea reuniune dar mai sunt și alte rezultate concrete. Ajustarea mecanismului tehnologic, fondul verde. Um, sigur, cele mai mari uh, și importante ambiții um, nu au uh, fost încununate de uh, sau nu au fost dublate de rezultate concrete, cum ar fi reducerea emisiilor nu există nici până în ziua de astăzi un mecanism, o, o, o formulă analitică de determinare comună a emisiilor. Nu este inclus în calculul emisiilor cuantumul de emisii din transportul aerian. Deci, pentru noi este important ca sistemul uh, de uh, CCS de uh, stocare a carbonului să fie preluat în calculul și să fie inclus în calculul emisiilor. Noi în Uniunea Europeană trebuie să încercăm să impunem Uh, obiectivele noastre uh, pe care noi înșine le-am formulat până în 2020, dar trebuie să avem um, și perspective foarte concrete pentru perioada 2020-2050. În plus, <clears throat> trebuie să uh, trebuie ca modificările climatice să devină o componentă importantă în politica noastră externă. Uh, avem susținerea unor țări mici, a unor uh, state insulare, dar uh, din păcate, statele mai mari și statele cu emisii mai mari încă nu și-au dat acordul pentru aceste obiective. Asta e regretabil. Și un ultim aspect pe care aș vrea să-l evidențiez. Când am vorbit despre așa numită foaia de, de parcurs, acel roadmap, um, Comisiei eh, ITRE eh, i-a revenit același rol ca și Comisiei de Mediu. Eu cred că eh, aceeași împărțire de a competențelor trebuie să fie aplicată și în ce privește modificările climatice. Deci trebuie să rămânem parteneri egali și în această privință, așa cum am făcut-o și la ultima rezoluție. Cu Envi am colaborat întotdeauna foarte bine, dar ă, dacă ne uităm ă, concret ă, pe lista membrilor mai activi, atunci nu mai apare această egalitate între cele două comisii și îmi pare rău de așa ceva. Mulțumesc. Țizel. Mulțumesc, domnule Țizel. Doamna Carvalho deschide discuția. Um, uh, my opinion, În opinia mea, rezultatele obținute la Durban au fost importante și lăsați-mă să vă explic de ce. Uniunea Europeană are o agendă, iar uh, aceasta a fost pe masa discuțiilor de-a lungul întregii conferințe. Este un lucru foarte important pentru Europa, dar și mai important e că prioritățile înaintate de UE au fost aprobate. Și, practic, acestea constituie acum o foaie de parcurs implicând toate țările care au fost de acord să semneze un uh, nou acord după Kyoto. vom avea o a doua perioadă mm, de angajament pentru a elabora acest protocol post-Kyoto. Și avem deja o bază, uh, platforma de la Durban, pentru elaborarea acestui acord. Și e importantă această platformă pentru că pentru prima dată toate țările s-au situat pe picior de egalitate. Nu a fost uh, nicio diferență între uh, țările dezvoltate și cele în curs de dezvoltare. Sigur, menținem uh, principiul uh, unei responsabilități uh, diferențiate în funcție de capacitățile țărilor, însă angajamentul fiecărui stat va avea aceeași natură legală și toată lumea a fost de acord cu acest lucru. Iată un temei excelent pentru a începe um, această muncă asupra noului acord. În al doilea rând, platforma de la Durban este una destul de ambiguă. Ce înseamnă acest lucru? am putea îndeplini condițiile acordului cu acele puncte extrem de importante pentru Europa, de exemplu, creștere economică compatibilă cu combaterea schimbării climatice sau cu lupta împotriva sărăciei. Sunt puncte care încă trebuie discutate și unele extrem de importante pentru comisia noastră, de exemplu, cum uh, va fi tratată industria în cadrul luptei împotriva schimbării climatice. Sigur că la rândul nostru trebuie să contribuim um, cot la cot cu Comisia Envi pentru a oferi soluții și informații pentru acest acord global. Iar timp avem, deoarece cea de-a doua perioadă de angajament post-Kyoto ne permite să pregătim un acord realist și pragmatic care să înlocuiască protocolul de la Kyoto. Și de la bun început suntem și trebuie să fim în continuare cât se poate de implicați în acest proces, la oaltă cu Comisia Envi. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, spune președintele. Comise pan Paolo Caridi. Reprezentantul Comisiei dorește să ia cuvântul. Vă rog. Yes, thank you very much. Very briefly. Mulțumesc și pe scurt. Desigur, uh, suntem uh, de aceeași părere că, în termeni diplomatici, întâlnirea de la Durban a fost un succes și că agenda europeană a fost motorul acestor discuții și dacă ne uităm uh, din perspectivă globală, am reușit să obținem ceea ce ne-am propus și ceea ce ne-am dorit. În plus, e vorba doar de un început al unui proces lung și care ne va duce până în 2015, când va trebui să finalizăm această nouă platformă. Anul acesta va fi unul decisiv, deoarece vom defini limitele de negociere. Și, desigur, așteptăm cu nerăbdare să conlucrăm cu Parlamentul și cu diversele comisii ale acestuia pentru a conduce acest proces în felul în care ne dorim. Vă mulțumesc foarte mult! Uh, văd că domnul uh, Royal s-a întors și am să-i uh, cedez din nou președinția. Mulțumesc. Herzlichen Dank und äh, damit schnell geht Mulțumesc și atunci trecem direct la următorul punct de pe de zi. Dar mai întâi îmi trebuie ochelarii, spune președintele Roel. Uh, doamnă Carinț, aveți, domnule Carinț, aveți cuvântul. Speak at great length and in great detail, because we are all very Suntem cu toții foarte încântați de această discuție, însă n-am să o prelungesc. Toată lumea a citit, bănuiesc, propunerile pe care le-am redactat. Suntem la a doua discuție în marginea acestui raport. Pentru mine e foarte important ca din partea Parlamentului European să ajutăm să consolidăm rolul Comisiei în a verifica acordurile interguvernamentale între uh, țările Uniunii Europene și țări terțe în domeniul energiei. Și aceasta pentru a atinge două obiective. Primul și cel mai eh, evident legat de legislația despre care discutăm este că țările terțe, acordurile cu țările terțe privind energia, să eh, fie aliniate cu pachetul energetic eh, al Uniunii Europene. Consumatorii noștri trebuie să aibă cele mai bune prețuri în termen de furnizare a energiei. Cel de-al doilea obiectiv, care pentru mine este la fel de important și care e derivat din această legislație, acesta este primul pas înspre crearea a, a ă, constituirii unei voci unice europene în materie de energie. Rolul ă, nostru trebuie să fie consolidat în negocierea dintre statele membre și țările terțe. Va trebui să introducem un element de uniformitate în aceste negocieri, așa încât să ajutăm statele membre să beneficieze de cele mai bune practici, practici și pentru a fi conștienți de elementele obligatorii uh, în aceste acorduri. Și să știe, de asemenea, de ce să se ferească. E limpede că țările terțe și furnizorii, mai ales din țările terțe, nu sunt probabil foarte interesați în legislația comunitară în ce privește energia. Tot ce interesează este exclusivitatea. Și nu îi prea interesează concurența deschisă. Acest lucru e limpede având Comisia Europeană prezentă în aceste negocieri, va ajuta orice stat membru. Fie că este uh, o țară mare sau mică. Însă, când ne comparăm cu furnizori din, ter- din țări terțe și, bineînțeles, e vorba special de uh, Rusia, cu toții suntem țări mici. Iată, am putea oferi um, argumente suplimentare statelor membre în aceste negocieri, asigurându-ne că anumite clauze de exclusivitate nu se vor menține, nu vor fi introduse, pentru că acestea ar contraveni legislației Uniunii Europene și uh, ar, fi putea, ar putea fi aduse chiar în fața Curții de Justiție Europene. E foarte important de asemenea ca această legislație să introducă și să susțină propunerile pe care le-am redactat, unde am încercat să mă adresez specific la punctele de procedură, în ce fel comisia ar trebui să lucre, lucreze. Și două elemente sunt importante. Comisia trebuie să intervină în proces într-o etapă cât mai timpurie. Și ar fi extrem de interesant, inclusiv pentru entități comerciale care vor semna la sfârșit contractele și vor obține până la urmă banii, va aduce certitudine uh, legislativă. Este mai sigur să investești decât dacă investești și afli trei ani mai târziu că practic ai încălcat uh, o lege sau alta. E un aspect important, cred, al uh, legislației despre care discutăm. Cred că mă voi opri aici. Aș mai dori să reamintesc tuturor că am avut deja două întâlniri, însă chiar ieri una cu um, raportorii din umbră și se pare că, din ceea ce am auzit ieri, că și celelalte grupuri sunt uh, pe aceeași lungime de undă și e important să avem o poziție cât mai unită, așa încât orice obiecții apărute pe parcurs, poate din partea Consiliului, uh, să poată fi combătute cu o voce unitară din partea Parlamentului. Vă mulțumesc! Ganz herzlichen Dank! Dann Mulțumesc foarte mult! <clears throat> Și acum îi dau cuvântul domnului Lange. Domnule președinte, vă mulțumesc! Într-adevăr, domnule raportor, trebuie să vă mulțumesc pentru abordarea pe care ați eh, exprimat-o, pe care o susținem cu tărie. Credem că rolul Comisiei în coordonarea și promovarea cooperării pentru contractele energetice externe uh, este foarte importantă. Trebuie să ne asigurăm că ele uh, mai întâi se încadrează în politica energetică generală. Um, mă refer uh, în special inclusiv la, la acea numită foaie de parcurs 2020-2050. Iar în al doilea rând, contractele eh, în domeniul energetic, eh, în domeniul energetic trebuie, întotdeauna au efecte și asupra eh, statelor terțe și, și aceste efecte trebuie verificate și coordonate de către Comisia Europeană. Tocmai de aceea susținem ideea raportorului de a accelera și a simplifica procedurile astfel încât să se nască și să poată fi organizată, coordonată o politică comunitară în domeniul furnizării de energie. Am căzut deja de acord asupra anumitor chestiuni în întâlnirea cu raportorii din umbră Trebuie să ne gândim, de exemplu, că în uh, multe contracte de furnizare de energie sunt cuprinse și uh, clauze privind uh, unele aspecte economice, de protejarea investițiilor și așa mai departe. Și când apar astfel de clauze, rolul nostru crește foarte mult, dragi colegi, pentru că de la tratatul de la Seamuna încoace, Parlamentul European are capacitatea și competența de a participa la negocierea acestor uh, accepte, deci, uh, uh, aspecte. Deci, rolul Parlamentului trebuie și el bine fixat în această schemă de negocieri, adică Comisia trebuie să informeze în mod regulat Parlamentul European privind uh, propunerile de contract și contractele în curs de uh, de, De în rest, însă, Eh, cred că raportorul are perfectă dreptate, adică trebuie să avem o poziție foarte eh, față de Consiliu și să apărăm interesele comunitare. Mulțumesc. Next. Mulțumesc, colegul Toerer. Are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. În numele grupului ALDE vreau să-i mulțumesc mai întâi raportorului pentru excelenta colaborare. Bernd Lange a, dus în discuție aspectele eh, comerciale eh, și noi suntem de aceeași eh, părere. Noi am mai adăugat să dori să adăugăm la aceste aspecte economice unele cu privire la protejarea investițiilor, fără a fi prea birocratici. Noi credem că Comisia are, de asumat, are să-și asume un rol în toate acele aspecte în care uh, este vorba de susținerea statelor membre în uh, încheierea unor contracte care uh, sunt, se încadrează în, în politica noastră energetică comunitară. În același timp, suntem de acord ca aceste contracte și pe viitor să se desfășoare în plan bilateral, deci să fie contracte ale statelor membre și nu Comisia de să devină operator privat de furnizare de energie. În ce privește rolul Parlamentului, credem că controlul democratic trebuie să existe la toate nivelele, în plan comunitar, și încercăm să definim uh, momentan uh, o, un mandat uh, în acest sens pentru Parlamentul European. Doamna Țavela. Και θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Καρίν για, μια, ε, για ένα κείμενο αρκετά δύσκολο. Mulțumesc, domnule președinte. Dați-mi voie să-l felicit pe domnul Carins pentru faptul că a elaborat un text pe o chestiune atât de dificilă. Domnule președinte, domn, stimați colegi, am o mulțime de întrebări referitoare la această decizie pe care o examinăm în acest moment. Din punctul meu de vedere, mi se pare că există un control, e uh, vorba de un control central al pieței europene de energie, însă în textul de la Comisie aceasta face referire la faptul că pentru că propunerea a restricționat oarecum consecințele europene, acesta n-a considerat uh, necesar uh, efectuarea unui uh, studiu de fezabilitate. Deci mă întreb de ce merge mai departe cu acest document. Repercusiunile economice și sociale sunt nesemnificative conform spuselor comisiei. Așadar, de ce avansăm în această gestionare centrală a pieței energetice europene? Eu personal nu am obiecțiuni, dar uh, aș avea câteva lucruri împotriva anumitor um, um, aspecte care au fost introduse în um, decizie. De exemplu, în ceea ce privește acordurile între state, foarte bine, însă pasul următor este să vedem dacă aceste acorduri între state sunt uh, într-adevăr în conformitate cu legislația europeană. Bineînțeles, trebuie să facem acest lucru. Uh, dar mm, problema în cazul acestor intervenții din partea Comisiei ar fi că trebuie să examinăm și problema confidențialității informațiilor din punct de vedere geopolitic, uh, nu doar al pieței. Iar uh, Ehm, și există aici un calendar, niște termene limită pentru deciziile luate de comisie, pe, după care piața nu va aștepta. Și un alt lucru, dacă um, analizăm conformitatea cu legislația europeană, foarte bine, dar dacă um, analizăm uh, conformitatea cu uh, uh, organisme europene și deciziile acestora și ce vreau să spun aici, când se referă aici um, la instituții europene, pot aceste decizii să fie unele ad hoc, să se uh, creeze unele instituții și atunci când este nevoie de o decizie, de exemplu în Statele Unite, având în vedere că este o perioadă, că e perioadă înainte de alegeri, se pune problema unor sancțiuni împotriva Iranului. Sunt patru state membre, Spania, Italia, Franța și Grecia, care au acorduri de furnizare de gaz din Iran, iar acest lucru poate să aibă uh, repercusiuni asupra sancțiunilor, iar țările trebuie să se conformeze. Dacă nu pot să întrerupă acestea și dacă se poate implementa o astfel de decizie ad hoc, înseamnă că această furnizare de, de gaze s-ar întrerupe. Uh, după aceea, alegerile americane, odată terminate, probabil că se va ajunge la un acord în, cu iranienii. Dar ce se întâmplă atunci cu țările uh, care au fost afectate de această decizie? Pentru că uh, uh, s-au întrerupt uh, aceste acorduri și furnizarea. Ce se va întâmpla la momentul respectiv? Astfel, astfel, astfel este genul de probleme care ar putea să apară. Dar haideți să ne uităm uh, din nou la această idee de respectare a deciziilor luate de instituțiile europene atunci când acestea sunt ad hoc. Dacă ceva nu merge bine, oameni mor în Irak, Consiliul ia niște decizii pe loc, ce facem atunci? Energia nu este doar un produs a cărei furnizare poți să o întrerupi și după aceea să o um, reintroduce atunci când se termină criza. Iar uh, la asta mă referam când vorbeam de mm, respectarea de către statele membre a obligațiilor lor și Comisia are un interes deosebit aici. La punctul 5 al textului se vorbește despre mm, acorduri interstatale, dar, de fapt, nu, nu sunt luate în considerare. De ce să acceptăm o, uh, o astfel de soluție? Poate pentru că, de exemplu, în anumite acorduri, să zicem, și o participare a Iranului, dar mă întreb în aceste situații dacă nu cumva se aplică criterii diferite. la, iar în ceea ce privește audierea, din punctul meu de vedere, se pare că au uh, fost invitați uh, vorbitori care nu au prezentat obiecțiuni la ce spunem noi aici. Iar, domnule președinte, dacă tot organizăm o audiere, atunci ar trebui să uh, invităm uh, niște persoane care au niște obiecțiuni uh, bine fondate referitoare la ceea ce facem noi. Despre asta este vorba în democrație și despre asta e, e vorba în dialog. Dacă vorbim de Rusia, care într-adevăr este uh, unul dintre furnizorii principale, atunci uh, oricum noi nu ascultăm ce ne spun ceilalți. Cum vor vedea rusii până la urmă aceste decizii? Vă mulțumesc foarte mult. Danke sehr. Mulțumesc, stimată colegă, vreau să vă spun doar că în ce privește audierea, asta a fost uh, convenită între raportorii din umbră competenți și coordonatori, îmi cer scuze, spune președintele, între coordonatorii competenți. Deci invitația a fost lansată și nu mai pot corecta acest lucru. În principiu, aveți dreptate, adică nu e rău să chem la o diere și oameni care nu sunt de aceeași părere cu tine. Dar acum uh, stadiul este atât de avansat încât uh, nu mai pot să operez nicio modificare și numărul de participanți deja este atât de mare încât nu ne permitem să mai adăugăm și alte nume la lista participanților. Domnul Vidal Coadras are cuvântul. Președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Adesea, în comisia noastră am insistat asupra faptului că trebuie să garantăm o bună coordonare internă între statele membre în domeniul energiei. Și cred că am făcut toate eforturile legislative în acest sens, tocmai pentru a crea o piață internă a energiei, o piață integrată. În multe sectoare ale politicii energetice am încercat să acționăm împreună. Desigur, când e vorba cu acorduri cu țări terțe, e la fel de important să uh, dăm dovadă de solidaritate între noi, între statele membre. Pentru că ar fi păcat și nu e deloc în spiritul Uniunii Europene ca un stat membru să încheie acordul de aprovizionare energetică sau orice tip de altă măsură în acest domeniu cu o țară terță și aceasta în beneficiul său um, unic, lezând eventual alte state membre. Iată de ce. Cred că e nevoie de acest mecanism de informare. Este obiectivul acestei propuneri. E vorba de acordurile cu țări terțe în domeniul energetic. Uh, colegul Cristian Caris a prezentat un raport care Mie mi se pare că explică, explicitează bine propunerea Comisiei. Se precizează aici care sunt elementele asupra cărora trebuie să insistăm cu analiza noastră. Trebuie să știm ce se va întâmpla atunci când Comisia formulează o evaluare negativă asupra unui astfel de acord. Care ar fi consecințele în acest caz? dacă nu are urmări o astfel de evaluare negativă, atunci, practic, munca e inutilă. Trebuie să precizăm aceste situații. Și ni se mai spune că o evaluare negativă din partea Comisiei trebuie să se soldeze cu un aviz către statul membru prin care să se arate incompatibilitatea între respectivul acord și principiile Uniunii Europene. Desigur, această incompatibilitate trebuie explicată. Statul membru este astfel avertizat și dacă totuși persistă și semnează uh, numitul acord, atunci trebuie să fie conștient că o procedură de infringement uh, poate fi lansată împotriva acestui stat. Alte două elemente semnificative din propunere pe de-o parte, trebuie să respectăm clauza de confidențialitate de la articolul 7. Ea se referă la toate informațiile transmise de la Comisie către statele membre. Prin urmare, cred că trebuie să reamintim de această clauză în cele trei alineate ale articolului 3 și nu doar în cel de-al treilea alineat. Și cred că colegul Carins a, a uh, uh, rezolvat această omisiune. Trebuie să Uh, veghem a, uh, ca această cauză, clauză de confidențialitate să nu fie folosită în mod abuziv. Apoi, trebuie să definim ce înseamnă din, în acest cadru o informație confidențială și raportorul în mod just precizează acest lucru. Trebuie să evităm duplicările în notificările aduse Comisiei Raportorul a ținut seama de acest lucru în raport, e vorba de un amendament aici uh, pe care chiar îl propune. Potrivit acestea, notificarea trebuie să fie conformă cu obligația de notificare ce figurează în regulamentul asupra căruia chiar eu am elaborat un raport. Mi se pare un element pozitiv acesta. În fine, Cred că există și elemente noi care apar destul de interesante, însă poate ne confruntăm cu un risc. Comisia poate evalua conformitatea vis-a-vis -vis de dreptul Uniunii Europene, nu doar în ce privește acordurile care nu au fost semnate, ci chiar și în ce privește acordurile deja semnate. Ori aici apar dificultăți în ce privește retroactivitatea acestei uh, norme în drept. După cum știți, e un risc acesta de a aplica retroactiv anumite dispoziții. În fine, această evaluare trebuie să aibă loc. E adevărat că anumite acorduri de acest tip au uh, niște date de valabilitate extrem de lungi, deci trebuie revizuite chiar și acordurile în vigoare. Însă lansez un apel la prudență în ce privește aplicarea retroactivă a acestei norme. În drept, aceasta comportă riscuri semnificative. Un alt element nou se referă la eliminarea accesului la informație. informație care trebuie transmisă de statul membru către comisie. rogări atunci când e vorba de negocieri, ținând uh, de un acord existent și nu de un nou acord. Cred că putem menține accesul celorlalte state membre la aceste informații cu condiția de a insista asupra aplicării condiției de uh, clauze de confidențialitate. Pe scurt, Propunerea mi se pare pertinentă, era necesară și raportul Carins contribuie uh, la ameliorarea acestei propuneri, ceea ce nu este deloc surprinzător și felicităm încă o dată raportorul. Mulțumesc! Mulțumesc și dau acum cuvântul domnului Hipner. Dziękuję bardzo. Po tych wszystkich już wcześniej... Mulțumesc, domnule președinte. După toate cele spuse, încă mă întreb de ce nu avem niște formulare standard pentru aceste acorduri. Dacă un stat membru intră într-un astfel de acord cu furnizor dintr-o țară terță sau din mai multe țări terțe, de ce nu putem dispune de un format, de un formular standardizat? Cred că este timpul. Uh, pentru așa ceva, mai ales dacă ne dorim ca aceste acorduri să fie conforme cu legislația UE. E nevoie de un tip de acord standard elaborat de comisie și doar în condiții excepționale alte tipuri de acorduri sau alte tipuri de redactare să fie permise. Elementul principal, desigur, este acela că nu trebuie să apară erori legale în asemenea acorduri. Și așa cum domnul Vidal Quadras a spus deja, anumite elemente, sigur, trebuie să rămână confidențiale, dar uh, majoritatea, corpul textului ar putea fi standardizat. Nu vorbim de a, de, nu vorbim de a crea competiție, concurență artificială între țările care ne furnizează nouă energie, ci tocmai dorim să ne asigurăm că avem siguranță energetică. Dat fiind uh, că avem nevoie de uh, diversi furnizori, nu sunt uh, pentru uh, aranjamente confidențiale sau secrete. Iată de ce pledez la rândul meu pentru un acord standardizat care să fie acceptat de către toți membrii Uniunii Europene și în felul acesta am evita dezbatele interminabile dacă e bine sau nu, are aspecte informale sau nu. Trebuie să scăpăm de toate aceste elemente discutabile. Am văzut deja unde pot duce acestea la infrastructuri, în sectorul construcțiilor. Avem proceduri standardizate furnizate de achiziții publice și acestea funcționează foarte bine. În acest fel ne-am putea asigura și că vom avea o concurență echitabilă și eliminăm orice suspiciune. Colegă Carens, Mulțumesc. Uh, cine este domnul Carin sau comisia? <clears throat> Mulțumesc, uh, domnule președinte, și mulțumesc pentru comentariile pe care le-am primit, care uh, sunt de mare ajutor. Vreau să răspund la unele dintre acestea. Uh, aș, spune, aș răspunde mai întâi doamnei Hidner. Uh, uh, nici, în niciun caz nu poate fi vorba de niște contracte obscure încheiate în mare secret. Însă, există două tipuri de uh, contracte și convenții odată interguvernamentale și despre acesta e vorba și în acest instrument <clears throat> și cele care se semnează între companii, care nu sunt cuprinse în uh, domeniul nostru de aplicare. Însă acestea sunt cele mai multe uh, uh convenții. Acestea, aceste uh, convenții sunt uh, însă secrete și informațiile, costuri, uh, date, tot felul sunt considerate uh, secrete confidențiale pentru că constituie baza uh, activităților comerciale și uh, elementul de competitivitate pentru fiecare uh, parte semnatare. Deci, în, în cazul fie, oricăror, oricărui tip de acord, este important ca informațiile sensibile din fiecare acord comercial uh, uh, privat uh, să fie asigurate confidențiale. Dar așa numitele acorduri interguvernamentale care realizează doar o parte a acordurilor comerciale, trebuie să poată fi accesibile. Și trebuie să existe accesibil cel puțin la acea parte a informațiilor din, convenții, din acordurile comerciale private care vizează segmentul uh, ocupat de acordurile inter, interguvernamentale. Deci este un, este un proces foarte delicat în care încercăm să uh, obținem o reglementare. Ar fi, ar fi minunat dacă, uh, într-adevăr, uh, prin implicarea uh, Comisiei s-ar realiza acorduri mai standardizate de tip interguvernamental, dar și de tip comercial. Însă, trebuie să nu încălcăm uh, drepturile companiilor, uh, companiilor de a deține și de a opera cu date uh, confidențiale. În articolul 7, confidențialitatea, există prevederi foarte clar în acest sens. Poate că unele formulări pot fi îmbunătățite, însă nu vrem să încălcăm confidențialitatea companiilor însă vrem să existe un flux de informații eh, interguvernamental în ce privește aceste eh, contracte interguvernamentale. Da? Deci, iar în ce privește acordurile comerciale uh, private realizate de companii, uh, dorim acces la acea parte care uh, este reflectată și în acordurile interguvernamentale. În ce privește Uh, supravegherea, monitorizarea uh, uh, sau chiar sancționarea unor companii care, să zicem, fac comerț cu Iranul, de exemplu. Este o chestiune doar tangentă și acest element de legislație nu se ocupă de așa ceva. Ce spune acest, acest proiect legislativ dacă Grecia are un acord comercial cu Iranul sau dacă Bulgaria dorește cu o altă țară să semneze un acord, acest acord interguvernamental trebuie să fie în uh, deplină uh, suprapunere cu, uh, cu legislația comunitară. Deci, presupunem, indiferent că în contracte pe, pe, pe petrol sau pe gaze naturale, Eh, trebuie să avem trebuie să avem grijă ca ca măsurile pe care le aplicăm să nu uh, pună într-o situație defavorabilă Grecia sau Bulgaria sau orice alt stat uh, membru. Tocmai de aceea încercăm ca înainte să sancționăm pe cineva pentru că are relații uh, comerciale de genul acesta, trebuie să vedem care sunt alternativele însă această chestiune privește Consiliul, respectiv statele membre. Singurul lucru pe care noi putem influența este că trebuie să ne asigurăm că contractele interguvernamentale care se acordurile interguvernamentale care se semnează sunt compatibile cu dreptul comunitar. Și în încheiere, încă un comentariu, dacă îmi permiteți. De fapt, Acestea sunt uh, singurele două comentarii pe care am să le fac. Uh, s-a vorbit și despre uh, termen, despre cadru temporal, adică despre faptul că companiile nu pot accepta perioade de scrutin de până la patru săptămâni. În același timp, Comisia poate ar dori o, o, un o perioadă de analiză mai lungă. Dar eu cred că un termen de două luni ar fi uh, ideal, adică ori primești un aviz din partea Comisiei în, două, în termen de două luni, ori dacă nu se emite un aviz din partea Comisiei, atunci se practic se dă undă verde pentru încheierea acordului. Trebuie să vedem care dintre soluții până la urmă este viabilă. Mulțumesc oricum pentru toate comentariile, aștept propunerile noastre concrete și uh, um, voi încerca să uh, corboreze aceste propuneri astfel încât uh, să uh, corespundă dorințelor uh, tuturor membrilor Comisiei, pentru că avem nevoie de o poziție puternică a Parlamentului la viitoarele negocieri trilaterale. Cu cât suntem mai uniți, cu atât uh, avem șanse mai mari pentru succes. Mulțumesc. Savila ați Mulțumesc, s-a mai înscris uh, doamna Țavela. Intervenție scurtă, vă rog. Thank you for... Uh, Domnule Canens, vă mulțumesc foarte mult pentru comentariile făcute. Aș vrea să fiu foarte clară și să mă refer anume la considerente. La considerente 2 spune că în conformitate cu legea, cu tratatele, da, fiecare stat membru trebuie să respecte legislația. Însă, obiecțiunea mea este dacă în conformitate cu actele instituțiilor Uniunii Europene. Aceste acte sunt luate sunt adoptate ad hoc, iar um, energia, petrolul și gazele sunt uh, niște mărfuri esențiale pentru populație. Nu putem spune că dacă, să zicem, Consiliul ia o anumită decizie și aici avem de face cu un act uh, luat de o instituție, trebuie să întrerupem furnizarea de petrol sau de gaz. Aș vrea să vă gândiți la ștergerea frazei uh, resulting from the acts of the institutions of the European Union, pentru că astfel de acte um, pot fi luate ad hoc și uh, gazul și uh, petrolul nu pot fi stocate ad hoc și uh, apoi nu pot fi întrerupte și apoi um, furnizarea pornită din nou ad hoc. Uh, nu, nu, cum se poate opri uh, un uh, um, o furnizare de gaz din uh, Iran. Cum poți să le spui asta state, statelor membre care au uh, un astfel de furnizor? Și vedem asta în uh, relațiile internaționale. Este um, vremea alegerilor în Statele Unite și administrația vrea să preseze chestiunea Iranului. Foarte bine, dar uh, Uh, după aceea, după um, alegeri, după șase luni, se vor schimba iarăși acestea. Și atunci ce facem? Și nu doar în acest moment, dar și pe piața internațională. Și gândiți-vă la prețul um, gazului și al petrolului, care au crescut uh, dramatic. Astea sunt uh, um, lucruri care pot deriva din actele luate de instituțiile Uniunii Europene. Mulțumesc. Vreau să întreb dacă comisia mai are întrebări sau comentarii de făcut. Uh, we have list- Bună ziua, mulțumesc foarte mult. Am ascultat cu interes opiniile exprimate astăzi aici și suntem foarte încântat de proiectul de raport pe care uh, domnul eurodeputat Carins l-a prezentat și așteptăm cu interes versiunea sa finală. Suntem deosebit de încântați, în special de faptul că uh, aceasta susține uh, propunerea Comisiei în domenii foarte importante. De asemenea, atrage atenția um, asupra întăririi lui Comisiei și și explică că acest lucru ar putea să reprezinte un pas important în realizarea unei voci um, uh, unice în ceea ce privește domeniul energetic. Trei domenii le-am găsit deosebit de uh, bune aici. În primul rând, raportul confirmă faptul că avem o înțelegere comună a domeniului de aplicare general al um, acordului, și apoi um, definiția exactă a unui acord uh, interguvernamental. Apoi considerăm că e important să se prevadă acest schimb de informații, inclusiv obligația de a informa Comisia în ceea ce privește anchetele în curs sau în um, care vor urma. De asemenea, susținem de asemenea faptul că se susține um, statutul de observator al Comisiei dacă acesta este um, solicitat de Comisie sau de statul membru implicat într-un acord interguvernamental. Apoi, de asemenea, salutăm uh, comodabilitatea Um, analizei um, ex ante cu abordarea um, Comisiei. Dați-mi voie să readuc aminte câteva caracteristici ale propunerii Comisiei. În primul rând, Comisia nu um, se interpune capacitatea statelor de a încheia astfel de acorduri uh, interguvernamentale. Este vorba doar de un schimb de informații între statele membre, între ele și um, cu Comisia și de asemenea um, afirmă uh, o evaluare de, com- de conformitate din partea Comisiei. Comisia a considerat că nu e nevoie de o evaluare a impactului în sine uh, în ceea ce privește mm, consultările publice care reprezintă unul dintre mm, pașii din procesul de evaluare a impactului, iar în ceea ce privește consecințele economice și sociale ale acestei propuneri, acestea sunt doar indirecte. Dacă mecanismul este pus în aplicare, investitorii vor avea o certitudine economică mai mare și atunci uh, Comisia poate atunci să asigure că se, pun în, aplicare cel de-al treilea pachet Um, spre um, beneficiul consumatorilor. După cum uh, știți, probabil, uh, compatibilitatea și evaluarea acesteia, um, evaluarea compatibilității acordurilor uh, interguvernamentale este o chestiune foarte delicată. Dacă un astfel de acord este evaluat și se constată că nu este în conformitate cu legislația europeană, Comisia va lua legătura cu statul membru respectiv pentru a vedea când sau cum ar putea să fie încheiat sau renegociat acordul. În um, contextul articolului 3 neatul 1 aș vrea să vă încurajez să luați în considerare faptul că în mod normal ar fi, ar fi mult prea delicat publicarea unei, uh, unei Uh, unei evaluări publice care să spună că un acord nu este uh, compatibil. Dacă statul membru nu ia suficiente măsuri pentru a remedia situația, atunci bineînțeles că se poate um, trece la o procedură de infringement și atunci uh, nu este vorba, dar în cazul acesta Comisia nu poate fi implicată. Acest lucru nu, ar, nu s-ar schimba foarte mult. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Da, Vă mulțumesc și eu și doresc să vă comunic că termenul limită pentru depunerea amendamentelor este 17 ianuarie, ora prânzului. Trecem la punctul 5, asigurarea noastră de viață, capitalul, capitalul nostru natural, o strategie a UE în domeniul biodiversității pentru 2020. Raportor, din, raportor este doamna Iorden Țizeli și de aceea ea primește cuvântul prima. Mulțumesc, domnule președinte. Este adevărat, uh, vorbim despre strategia păstrării biodiversității în Uniunea Europeană. Cu siguranță că vă amintiți uh, uh, de anul 2010, anume că a fost și anul biodiversității. Recent s-a desfășurat o mare conferință pe această temă și în Nagoya, în Japonia, unde s-a ajuns la concluzia că biodiversitatea trebuie să fie o, în continuare o prioritate pentru noi, dar din păcate realitatea este cu totul și cu totul alta. Biodiversitatea scade. 25% din speciile eh, din Uniunea Europeană sunt în pericol de a dispărea eh, Uh, o mare parte a speciilor de pești uh, este pe cale de dispariție și conform Națiunilor Unite pierdem anual 3% din uh, biodiversitate, deci pierdem 3% din speciile cunoscute de viață. De aceea cred că a sosit momentul pentru a vorbi despre o strategie pentru păstrarea biodiversității. Până în 2020 eh, trebuie să vorbim și despre finanțarea eh, politicilor orizontale care eh, să asigure această biodiversitate. A sosit de asemenea momentul și pentru a face ceva împotriva pierderii de biodiversitate. Propunerea Uniunii Europene include o viziune uh, cu privire la eh, protecția anumitor abitate până în 2050, declararea unor abitate, abitate protejate, uh, iar uh, Comisia a formulat deja șase obiective și măsuri conexe. Aceste măsuri și obiective vizează Uh, definirea și protejarea, punerea sub protecție a anumitor biotopuri, habitate, uh, dar și medii din uh, domeniul agriculturii, silviculturii și pescuitului. De exemplu, Uh, obiectivul numărul 5 uh, formulat uh, vizează combaterea invadării un anumit biotop cu specii din exterior. Care este acum poziția mea față de această temă? Care este avizul? Ce, ce spune avizul pe care eu l-am elaborat? Mai întâi, consider un lucru foarte important, și anume, studiile noastre eh, arată foarte clar care este impactul pierderii de biodiversitate. De aceea se justifică eh, eh, identificarea unor bani, unor resurse financiare care să fie investite și ar fi bine investite în păstrarea biodiversității, pentru că pierderea biodiversității costă, ne costă și ea foarte, foarte mult. Uh, biodiversitatea trebuie uh, să fie nu doar o politică sectorială, ci ar trebui să fie un element uh, orizontal care să fie integrat în toate politicile de sector. Apoi, Comisia a anunțat că uh, pregătește o strategie pentru structura, infrastructura ecologică. Acum, știm că, că trece ceva timp de la primul anunț făcut de comisie și până la concretizarea unei propuneri uh, uh, legislative. Eu cred că um, propunerea comisiei nu este suficient de ambițioasă, avem nevoie de o propunere concretă cât se poate de repede. Uh, trebuie să exploatăm orice posibilitate și opțiune de sinergie uh, care să includă și elemente de infrastructură de transport, de telecomunicație și așa mai departe. Avem nevoie de infrastructură verde, ecologică și asta cât se poate de repede. Următorul obiectiv căruia am dedicat câteva pagini în acest aviz eh, eh, privește eh, știința, inovarea și cercetarea. Avem nevoie de știință și cercetare nu doar pentru a evalua o situație dată, ci dorim din partea mediului academic și de cercetare, dorim și informații care să concure la această elaborarea acestei strategii a păstrării biodiversității. Deocamdată nu cunoaștem valoarea reală a produselor și serviciilor de care beneficiem sau nu atribuim acestor produse și servicii valoare, valoarea lor reală. Asta e o mare problemă. Avem. Eh, eh, trebuie ca eh, în costurile externe, să, în analiza lor, să includem și toate aceste aspecte pentru că altfel nu vom fi în măsură să păstrăm biodiversitatea. Totul are un preț uh, și uh, prețul acesta este, uh, nu este prea mare dacă asigură biodiversitatea. În ce privește Horizon 2020 și schimbul de informații, este foarte important să existe un flux de informații și acces la informații, în special uh, pentru IMM-uri care au un interes vital în acest domeniu. Uh, IMM-urile nu sunt în măsură și nu își pot permite să desfășoare mari studii, uh, de aceea trebuie să facilităm prin schimbul de informații accesul la informații al IMM-urilor. Ei bine, și în încheiere, în avizul meu uh, mai fac și legătura între modificările climei și biodiversitate. Este foarte important ca uh, toate politicile noastre sectoriale să uh, fie implementate și domeniul ecologic, cel al protecției mediului, este un domeniu, din păcate, foarte trenant. Termenul de depunere a amendamentelor este 16 ianuarie, în 6 februarie este planificat votul în comisie. Cam atât din partea die... Mulțumim foarte mult. Deci s-a anunțat termenul de punere a amendamentelor. Dorește comisia să mai facă observații, completări? Ia. Da, vă rog, atunci aveți cuvântul. Thank you very much. Mulțumesc. Doresc întâi de toate să vă mulțumesc pentru a fi preluat această problematică a biodiversității și de a vă fi exprimat opiniile cât se poate de limpede în marginea strategiei pe care noi am propus-o. În acest fel, noi uh, înțelegem să aliniem și să consolidăm uh, implementarea în toate sectoarele. Și așa cum s-a mai menționat aici, este un lucru necesar pentru succesul strategiei. Doream doar să vă asigur că suntem cât se poate de angajați uh, pentru această strategie și ne bazăm foarte mult pentru componenta de implementare pe un efort comun. Încă o dată mulțumim pentru opiniile, comentariile dumneavoastră și pentru toate eforturile pe care le depuneți în integrarea problematicii biodiversității în celelalte sectoare ale politicilor UE. Mulțumesc! Mulțumesc! Deci, încă o dată, doar ca să fim siguri, termenul de depunere a amendamentelor este 17 ianuarie. Bun. Din păcate, niciun raportor din umbră nu este prezent în sală, deci am epuizat și acest punct de pe ordinea zi și trecem la punctul 7, alimentele destinate sugarilor și copiilor de vârstă mică și alimente destinate unor scopuri medicale speciale. Raportor este colegul Hanu Takula. Vă rog, aveți cuvântul. Joo, <clears throat> kiitoksia puheenjohtaja. Domnule președinte, Așa cum ați spus și dumneavoastră, discutăm despre alimente pentru sugari, copii mici și uh, pentru scopuri medicale specifice. Am uh, lucrat cu Comisia ENVI. Acesta este un uh, aviz și m-am limitat, prin urmare, la competența comisiei noastre și am privit lucrurile din punctul de vedere uh, al industriei, energiei, cercetării și inovației. Este practic o problemă tehnică și vă întrebați poate asupra unor aspecte ce pot uh, să nu țină de resortul nostru. E vorba în acest text de mm, felurite, feluri de mâncare pentru mm, sugari și copii mici, diverse formule de lapte, cereale, uh, Comisia nu se referă la alimentele pentru diabetici sau pentru sportivi sau la alimente fără gluten, ori cu uh, puțin gluten, acestea fiind acoperite de alte documente legislative orizontale în viitor. Comisia, um, um, opinia Comisiei nu e în mod necesar una pe care eu o împărtășesc sau o susțin. Deci de exemplu, alimentele uh, VLCD sunt uh, uh, prevăzute ca o categorie de sine stătătoare de alimente care pot fi consumate de persoane până la 3-4 săptămâni la rând. Dar ar trebui să existe și unele reguli de etichetare pentru alimentele sărace în gluten. Ar fi de maximă importanță să se țină cont de acest lucru. Comisia a făcut deja unele propuneri în acest uh, sens, dar după uh, consultarea uh, cu mai mulți colegi am ajuns la concluzia că uh, totuși Comisia ENVI ar trebui să fie competentă pe fond și de aceea ar trebui să, uh, trebuia, uh, ar trebui să poată formula și Comisia ENVI unele propuneri, pentru că până la urmă ENVI ar răspunde în ultima instanță de aceste prevederi. Asta ne-ar permite să ne concentrăm pe acele aspecte pentru care chiar suntem competenți Eh, așadar, cu toate că este un dosar foarte tehnic, dosarul și nici tema nu eh, sunt eh, noi. Nu este nou. Cred că putem ajunge la un acord, la un consens cu raportorii din umbră și cred că propunerea pe care ne-am făcut-o la început, uh, obiectivele pe care le-am formulat la început pot fi uh, atinse. Până marțea mai pot fi depuse uh, amendamente și eu am avut câteva amendamente pe care le-am depus deja. Cam atât din partea mea acum. Dacă colegii mai vor să contribuie cu ceva, mă bucur să aud comentariile lor. Mulțumesc. Dau cuvântul doamnei Grostet, raportor din umbră. Merci beaucoup, monsieur. Mulțumesc, domnule președinte. Întâi de toate, trebuie să vă spun că e un subiect deosebit de important. Aceasta deoarece e vorba de protecția consumatorilor și ține de inovație. Prin urmare, ține și de interesul nostru pentru industria agroalimentară și vă reamintesc că este una dintre industriile care exportă cel mai mult din Uniunea Europeană. E fundamental ca atare să susținem industria agroalimentară în cercetare, în inovare, în adaptarea alimentelor pentru categorii țintite de consumatori. Fie că e vorba de sugari, și am să revin, fie că e vorba de sportivi, fie că e vorba de cei care uh, prezintă intoleranță la gluten, lactoză și așa mai departe, sau uh, Uh, și e un lucru foarte curent, cei care încearcă diverse uh, cure de slăbire. Deci, în interesul uh, acestei propuneri de regulament, se acordăm atenție pentru că vizează pe toți cetățenii într-un moment sau altul al vieții lor. Iată de ce e foarte important să ne ocupăm de această problemă. Și sunt de acord cu uh, domnul Tacula, domnul raportor, deoarece e mai dificil atât pentru consumatori cât și pentru autoritățile de control de a face distinție între alimentele care uh, sunt destinate populației generale uh, și cele destinate uh, grupurilor specifice despre care v-am vorbit. Și mi se pare imperativ să menținem un nivel sporit al protecției consumatorilor. Pentru că e vorba aici de siguranță nutrițională și uh, de sănătate. Comisia Europeană dorește să înlesnească funcționarea pieței interne, simplificând legislația și limitând povara uh, de uh, reglementare. Însă, v-aș reaminti și mă adresez Comisiei, nu trebuie ca acest lucru să se facă în detrimentul protecției consumatorilor. Iată de ce trebuie să găsim un echilibru just între ambele aspecte. Avem categorii de produse care erau acoperite de fosta directivă și care astăzi se află în propunerea și care acum sunt excluse din noua propunere a Comisiei. Acest lucru duce la abrogarea unor dispoziții existente în ce privește uh, alcătuirea și etichetarea, ceea ce ar putea întrena probleme, pentru că abandonarea criteriilor de um, compoziție a alimentelor pot aduce riscuri pentru consumatori, care mm, și din cauza etichetării ar putea să nu fie suficient informați. În ce privește produsele hip hipocalorice cum sunt, sau hipercalorice care um, se adresează unui public tot mai numeros pentru că există acest fenomen de modă al curelor de slăbire. Consumarea acestui tip de alimente necesită adesea uh, o supraveghere medicală și consider că e nevoie de un alt text specific care să vizeze această categorie. Pentru că ne putem regăsi în situația în care întreprinderi uh, din industrie, unii foarte serioși, care vor continua să ofere toate informațiile nutriționale pe produsele pe care le propun pentru aceste grupuri uh, specifice, dar există și alte uh, uzine mai puțin serioase care își vor spune că, iată, produsul este bun pentru cei care doresc, de exemplu, să slăbească, însă fără a oferi uh, aceeași rigoare în ce privește informațiile asupra produsului. Trebuie să fim foarte atenți, pentru că există IMM-uri uh, care lucrează doar Uh, asupra unor astfel de produse extrem de specifice și care sunt uh, în concurență cu mari industriași. De exemplu, la Jocurile Olimpice, Coca-Cola va scoate un produs uh, cu o publicitate perfectă pentru a susține tonusul sportivilor deși probabil nu Coca-Cola e cea mai îndrept să, produ- să propună un uh, astfel de produs pentru sportivi. În fine, trebuie să fim extrem de atenți și mă tem că retrăgând anumite produse din acest text legislativ va aduce confuzie Ă, tocmai pentru consumator dar și concurență neloială în industria agroalimentară. Eu sunt preocupată și de aceea aș dori să fim foarte vigilenți. Ă, la fel se întâmplă cu alimentele fără gluten. Ă, raportorul a vorbit despre acestea și aici e vorba de oameni bolnavi care nu suportă glutenul și trebuie neapărat să ne preocupăm de această categorie, pentru că dacă nu au uh, produsele specifice adaptate pentru ei, atunci se pot uh, întâmpla lucruri grave din punctul de vedere al sănătății. Vreau să vorbesc acum și despre laptele de creștere. Uh, Uh, acesta este încadrat până la vârsta de un an a copilului, după care, în intervalul de vârstă dintre 1 și 3 ani, nu ne mai preocupăm, uh, spunând că mm, putem da orice tip de lapte copiilor. Îmi pare rău, trebuie să protejăm copiii cu vârsta cuprinsă între 1 și 3 ani, pentru că mm, uh, în lapte se găsește pesticid adesea și trebuie să fim foarte atenți. Uh, dacă trebuie să fim atenți cu un sugar uh, de până la un an, uh, ce se întâmplă? Odată ce împlinește un an, nu mai trebuie protejat? Iată de ce doresc ca uh, produsele lactate destinate copiilor de vârstă mică până la 3 ani să fie de asemenea încadrate. Așa cum se prezintă astăzi lucrurile, propunerea exclude aceste tipuri de lapte, ori eu cred că e un risc major la care ne expunem și nu trebuie să mergem în această direcție. Și atrag atenția Comisiei asupra acestui punct. Am vorbit de alimentele pentru sportivi și nu doresc să revin. La considerentele 3 și 29, raportorul se referă la cercetare și inovare în sectorul alimentar. Cred într-adevăr că trebuie să susținem uh, produsele inovante în, domeniu. De asemenea, țin la evaluările științifice independente, așa cum spune și domnul uh, raportor, care să vizeze aceste grupuri specifice. Toate aceste măsuri își au sensul aici. În avizul pe care comisia noastră îl va da, trebuie să subliniem securitatea juridică pentru actorii industriali, încercând să protejăm populațiile vulnerabile. Iată interesul demersului și avizului nostru, care doresc va consolida un raport care aparține pe fond Comisiei Envi. Mulțumesc! Colegă Correa de Campos. Domnul Correa de Campos, raportor din umbră. Domnul președinte, eu direi că... Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să încep prin a mulțumi domnului raportor, domnul Tacula, pentru și Pot să spun că înțeleg și susțin propunerea comisiei, însă aș avea și câteva chestiuni unde am îndoieli. Sunt de acord cu raportorul referitor la anumite îndoieli și cred că avem nevoie de timp pentru a clarifica alte aspecte și mă refer aici, în primul rând, la alimentele fără glument. Aici aș avea nevoie de mai multe informații. E o propunere utilă, una necesară în lumina schimbărilor uh, de pe piața alimentară, S-au înregistrat uh, schimbări în cadrul de reglementare și în intervențiile ad hoc din partea Consiliului și diferențe în interpretare și până în aplicare de către statele membre. Deci este un lucru bun uh, să putem înlătura anumite concepte și să um, clasificăm mai strict alimentele și asta într-un mod uh, armonizat. Aici este vorba de niște categorii alimentare foarte specifice, iar dacă noi putem să facem acest lucru, atunci situația s-ar îmbunătăți foarte, bine, foarte mult pentru industria în ansamblu și pentru aceste categorii în mod deosebit. Dar pentru acest lucru trebuie să furnizăm cel puțin același nivel de protecție pe care l-au în acest moment um, consumatorii. Um, și în, acest condi- în aceste condiții trebuie să ne asigurăm că starea lor de sănătate nu este pusă în pericol, iar în acest uh, uh, context totuși trebuie să um, vedem dacă am putea să ne simplificăm totuși cadrul legislativ. Cât despre alimentele fără gluten, aici trebuie să se aducă mai multe clarificări. Patru, uh, regulamentul 41 2009 uh, este în acest moment în vigoare în ceea ce privește produsele alimentare. Acesta va, fi, va trebui aprobat atunci când va, fi, um, va intra în vigoare următorul regulament. Cât despre propunerea care se referă la suplimentele pentru sănătate și uh, referire la um, alimentele fără gluten, ar putea apărea niște probleme. Două întrebări am aici. Uh, poate Comisia să clarifice dacă această schimbare pe care o propune în acest moment va implica niște costuri suplimentare pentru IMM-urile care încearcă să-și consolideze uh, poziția pe piața alimentară și ar putea să ducă la repercusiuni negative pentru consumatori și, în al doilea rând, dacă um, luăm um, pro- cetățenii care au anumite probleme spe- specifice, cei uh, intoleranți la gluten, de exemplu, aceștia vor fi um, protejați um, în calitate de pro- mm, cetățeni expuși unor riscuri, pentru că asta sunt. Asta vă întreb pentru că um, um, împărtășesc, așa cum am spus, îndoielile pe care le are domnul raportor. Grazie, președinte. Devo... Domnule Toia Mulțumesc, domnule președinte. Dați-mi voie să spun tuturor colegilor că sunt de acord cu abordarea pe care o avem în acest moment. Cu toții vrem să știm dacă um, intențiile bune de simplificare, certificare și asigurare că se îndeplinesc cerințele pieței interne uh, Uh, în întreaga Europa. Vrem să vedem aceste lucruri uh, tratate corespunzător în ceea ce privește protecția consumatorilor. Uh, um, dar um, pe piața internă există propriile reglementări, însă știm cu toții că um, atunci când e vorba de piața Uh, internă, cu cât se fac mai multe progrese și cu cât uh, furnizorii răspund mai bine cerințelor consumatorilor, cu atât mai bine va fi pentru noi, pentru industrie, pentru piața internă, însă să nu uităm că la sfârșitul zilei, până la urmă, este vorba de bunăstarea și uh, siguranța cetățenilor noștri. Așadar, avem acest obiectiv lăudabil de simplificare, de eliminare a legislației din 2009, uh, dar de fapt uh, revenim la o legislație, la legislația din 2006. De fapt, nu cumva acest lucru va uh, înrăutăți situația pentru anumite categorii de populație, cum ar fi lăuzele, copiii de vârste mici, um, oameni care trebuie să mănânce anumite tipuri de alimente din motive de sănătate. Uh, în acest moment uh, trebuie să ne, în acest moment practic aceste mm, prevederi uh, referitoare la ei sunt abrogate. Pentru că uneori, de exemplu, um, anumite persoane trebuie să mănânce un anumit tip de alimente pentru a evita um, îmbolnăvirea. Nu e vorba de un tratament în sensul unor um, un tratament administrat, dar uh, este pentru ei singura metodă în care pot evita îmbolnăvirea, cum ar fi, de exemplu, să mănânce alimente fără gluten. Dar nu putem să, dacă stăm să comparăm asta cu um, modul normal în care se um, oferă informații sau indicații despre ce conține un aliment sau cum se poate mânca mai sănătos, aici deja este vorba de individ, el trebuie să aleagă ce mănâncă. Uh, dar asta nu este um, um, valabil și pentru cei care trebuie să evite anumite tipuri de alimente dacă vor să uh, fie sănătoși. Deci nu putem să amânăm aceste aspecte până când intră în vigoare nou regulament. Trebuie să garantăm în continuare faptul că cetățenii sunt uh, sănătoși și când avem și alte produse, cum, cum au fi cele uh, pentru slăbiți și mai departe, dar um, în aceste cazuri trebuie să recunoaștem că există anumite produse în care nu furnizează garan- garanția că fac ceea ce spun că fac. Dar noi trebuie să ne asigurăm că um, se um, oferă o astfel de garanție a sănătății alimentare, asta prin uh, dovezi științifice. Astfel putem să uh, Uh, ajutăm uh, întregul uh, sector al tehnologiei alimentare din acest moment că despre uh, capacitățile de inovare în sectorul alimentar, acestea se îmbunătățesc în fiecare zi și, desigur, nu putem uh, putem astfel să-i ajutăm pe, pe, pe cetățeni să evite îmbolnăvirile și să fie mai sănă, sănătoși. Și aici este vorba și de aspecte um, legate de buget, pentru că cu cât mai, sunt produse mai bine aceste produse, cu atât se, vor fi mai ieftine. Dar și dacă eu cred că, de fapt, această reîntoarcere la legislativă nu face decât să înrăptățească lucrurile mai degrabă decât să le îmbunătățească. Puteți să mă contraziceți, dar sper că vom putea să venim cu amendamente care să soluționeze aceste chestiuni, deși, bineînțeles că sunt de acord cu acest obiectiv al simplificării și al furnizării de informații nutriționale și de recomandări, dar sunt de acord cu doamna Grostet, mai ales în ceea ce privește chestiunea copiilor și a, a sugailor și a un copilor de uh, vârste mici, uh, dar um, nu trebuie să um, înrăutățim legislația doar ca să ajutăm piața, trebuie din contră să ajutăm piața prin uh, îmbunătățirea um, legislației. Oui, à ce stade de la discussion, je vais intervenir sur un... În acest stadiu voi interveni asupra unui singur punct în discuția noastră, și alți colegi ai mei s-au exprimat, dar consider că trebuie insistat. Și doresc să vă atrag atenția asupra problemelor care ar putea decurge din modificarea condițiilor de distribuire a alimentelor fără gluten. Intoleranța la gluten este destul de frecventă, foarte frecventă chiar, afectând 1% din populație cifrele victimelor de alergie la gluten nu încetează să crească în proporții preocupante, iar diagnosticul acestei maladii adesea e foarte dificil de făcut. Singurul tratament posibil în, în momentul de față este o monitorizare strictă uh, și un regim fără gluten. Orice derogare de la regim aduce riscuri importante fie de cancer al intestinului, fie de demineralizare osoasă, fie de apariția altor maladii autoimune. Propunerea de directivă care ni se face și în special secțiunea referitoare la scopuri medicale specifice, dacă o adoptăm așa cum ne-o propune Comisia, acest, acest text ar putea modifica semnalizarea, etichetarea produselor fără gluten și, prin urmare, dificultăți sporite pentru consumatori de a identifica produsele fără gluten. Italia, Germania și alte delegații și-au făcut deja cunoscută poziția asupra uh, riscului crescut de erori involuntare în rândul consumatorilor și Uh, eu însumi am depus, ca alți colegi, amendamente pentru a menține o vizibilitate suficientă și o securitate sporită pentru aceste produse fără gluten, indispensabile pentru a preveni complicațiile grave ale acestor uh, numeroși pacienți. Și sper că acești bolnavi vor fi susținuți. Vă mulțumesc! Danke sehr. Darf ich die Kommission... Mulțumesc. Vreau să întreb dacă Comisia mai dorește să completeze aceste explicitări. Vă rog, aveți cuvântul. Thank you, Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Au fost adresate unele întrebări comisiei la care aș dori să răspund, dacă îmi permiteți. Înainte de asta, aș dori însă să mulțumesc raportorului pentru raportul ce l-a redactat. Faptul că în acesta uh, recunoaște importanța și aportul comisiei ne mulțumește foarte mult. Vreau să mulțumesc și celorlalți deputați care au intervenit și aș vrea să răspund la unele rezerve exprimate de aceștia la unele temeri care privesc uh, decalajele uh, percepute uh, de aceștia. Cred că temerile, rezervele manifestate azi se datorează unei informări unilaterale pentru că alte părți interesate, cum ar fi eh, consumatorii eh, și organizațiile ce reprezintă consumatorii, susțin întru totul această propunere. Eh, și am toată convingerea că și consumatorii au analizat în profunzime propunerea consumatorii s-au exprimat prin biroul um, uh, Uniunii Organizațiilor de Consumatori din Europa, BEUC. Uh, este principala organizație umbrelă care reprezintă drepturile consumatorilor și interesele consumatorilor în Uniunea Europeană. Deci la asta mă referam. Um, s-a spus uh, într-una din intervenții că regulile, uh, din păcate, nu evoluează, ci involuează, că revenim la uh, regulamente și prevederi mai vechi. Nu, este doar vorba de o orizontalizare a legislației. Asemenea, suplimentelor alimentare, asemenea vitaminelor, mineralelor, produselor cu oligominerale, Uh, apoi, uh, trebuie ca nou regulament să țină cont și de regulamentul privind uh, informările, informațiile nutriționale și trebuie să ținem cont și de interesele actuale ale consumatorilor. Încep cu cele mai controversate produse, produsele fără gluten nu știu de unde uh, a apărut impresia că uh, reglementarea involuează și că revenim la forme mai vechi de reglementare. Pot să vă asigur, uh, domnilor și domnilor membri ai acestei comisii, că nu este cazul. Nu există costuri suplimentare ce vor fi impuse, nici măcar în ce privește etichetarea prevederile care uh, se referă la alimentele fără gluten uh, vor conține doar o reglementare care va uh, specifica condițiile în care se poate la etichetare utiliza sintagma fără gluten sau cu conținut redus de gluten. Și pot să vă asigur că vor fi uh, preluate uh, exact acele prevederi pe care uh, le-ați formulat și dumneavoastră și care se regăsesc de asemenea și în regulamentul privind informațiile nutriționale. Pot să vă asigur așadar că nimic nu se va schimba în ce privește protecția, elementele de protecție a consumatorului și nu se va schimba nimic nici în ce privește costurile pentru operatori. Eh, doamna Grostet eh, s-a concentrat eh, asupra produselor de slăbire. Știți că Consiliul și Parlamentul în 2006 au adoptat regulamentul privind informațiile nutriționale, în care se specifică foarte uh, că specificația alimente pentru, pentru slăbit se poate aplica alimentelor în general și nu doar anumitor categorii de produse. au fost uh, uh, evaluate unele din exemplele date de către Comisie prin uh, Agenția Europeană pentru Securitatea Alimentară și pot să vă spun că prevederile pentru astfel de, de informații sunt exact cele din regulamentul 98 6. Ce am făcut noi? Am obținut un vot pozitiv pentru o listă uh, de indicații care urmează să fie aprobată. Aceste indicații includ uh, și cele la care s-a referit uh, doamna Crustet. În, la nivelul Comisiei, dar și în Consiliu, am avut rezerve față de produsele care sunt comercializate cu titlul de Uh, produse de substituire totală a dietei. Deci, uh, care nu substituie doar o masă, ci care uh, pretind că pot înlocui întregul aport alimentar zilnic. Da? Uh, am constatat uh, însă că aceste produse conțin, au un conținut caloric foarte scăzut, de 400 până la 800 kilocalorii. Și, de, și am înțeles că atât la Consiliu cât la Parlament ar putea să apară probleme uh, în legătură cu aceste produse și Comisia este dispusă să reformuleze propunerea sa în ce privește în mod specific aceste produse. Însă nu credem că alimentele pentru uh, sportivi pot fi asimilate acestor produse, pentru că uh, sportivii nu sunt o categorie uh, vulnerabilă de consumatori de alimente. În toți acești ani am avut posibilitatea să ameliorăm reglementările privitoare la alimentele pentru sportivi și alte categorii, dar acest lucru nu s-a întâmplat pentru că, pe de o parte, situația uh, științifică, status quo științific este în continuă uh, schimbare și uh, inovarea a fost atât de dinamică încât chiar și operatorii au rămas în urmă cu um, formularea unor norme. Apoi, anumite indicații au, au, uh, au obținut un vot uh, pozitiv, dintre acestea două sau trei vizează alimentele și produsele pentru sportivi. Eu cred că, până la urmă, propunerea noastră este fezabilă și aveți uh, dovada acestui fapt. În ce privește gamă, doamna Grostet, suntem dispuși să ascultăm punctul dumneavoastră de vedere Însă, trebuie să reacționez la cele ce ați spus dumneavoastră, anume că, că avem nevoie de formule de lapte de uh, continuare, adică uh, Uh, de lapte care se oferă copilor de mai mari de un an, pentru că trebuie să-i protejăm și pe aceștia de pesticidele conținute în uh, lapte. Păi, nu vă supărați, dar este un afront la industria procesatoare de lapte, pentru că îi, acu- îi acuzați de conținut de uh, Uh, pesticide în uh, lapte. Dacă acum uh, ați acuza industria că ea include pesticide în laptele care ar putea fi consumate de către copiii de 1-3 ani, este un afront. De asemenea, suntem uh, în favoarea uh, ajustării propunerii noastre în ce privește inovarea. În ce privește însă evaluarea independentă, am convingerea că uh, evaluările și determinările făcute de Agenția Comisiei pentru Securitatea Alimentară sunt într-adevăr independente. Mă opresc aici, domnule președinte, și vă mulțumesc pentru atenție. Președintele, da, doamna Grostet, vreați să mai reveniți? Președinte, Da, domnule președinte, vă mulțumesc că mi-ați redat, cu, redat cuvântul și vreau să fiu cât se poate de rapidă, dar nu sunt de acord cu ceea ce s-a spus în mod sistematic de reprezentanții comisiei, pur și simplu, pentru că, da, uh, uh, regulamentul uh, îl cunosc, cel pe care îl invocați în ce privește cel vizând informarea consumatorilor, îl cunosc foarte bine. Problema cu aceste regulamente e că ele nu sunt în vigoare la ora actuală. În ce privește alegațiile, a fost, uh, acesta a fost votat uh, foarte de curând, domnule comisar, din partea comisiei. Nu sunt încă în vigoare și nu avem distanța necesară din moment ce acestea nu sunt în vigoare, pentru a ști dacă aceste regulamente au consecințe pozitive suficiente pentru a proteja consumatorii și, în același timp, pentru a proteja industria agroalimentară, care, la rândul ei, are nevoie de niște cadre stricte pentru a ști încotro se îndreaptă. Și nu pot fi de acord cu tot ce spuneți. Iată de ce vă cerem să integrați în propunerea dumneavoastră laptele pentru Uh, sugași pentru copii mici până la vârsta de 3 ani. Pentru că de la 1 la 3 ani copiii sunt extrem de fragili și trebuie să beneficieze de produse lactate adaptate și cu cât mai puține pesticide. Avem un regulament vizând pesticidele. Trebuie ca și copiii de la 1 la 3 ani să fie protejați, la fel ca sugarii de până la un an. Uh, apoi, persoanele cu intoleranță la gluten sau la lactoză, la fel avem nevoie de rigoare, iar industria agroalimentară, la rândul ei, are nevoie de a ști ce are de făcut. Regulamentele invocate până acum nu sunt suficiente astăzi. Avem nevoie de uh, mai mult timp, abia peste 3, 4, 5 ani vom vedea efectele acestor regulamente și nu putem aștepta atât de mult uh, și nu putem, deci, amâna și neglija aceste categorii specifice de populație care au nevoie de alimente specifice. Mulțumesc! Danke sehr. Darf den Bericht... Vă mulțumesc, doamnă Grostet. Domnule raportor Tacula, mai vreți să reveniți și dumneavoastră cu un comentariu? Mulțumesc, domnule președinte. În ce privește cele spuse în final de doamna Crostet, uh, să știți că lucrurile astea sunt adevărate. Da. așa cum am spus-o și în prezentarea mea, la începutul dezbaterii, noi am realizat un aviz și Comisia ENVI este comisia competentă. Deci eu cred că această, aceste limitări și restricții trebuie clarificate acolo, avem nevoie de o protecție a consumatorilor care să ofere siguranță și sănătate cetățenilor care trebuie să știe ce conțin alimentele pe care le consumă. Iar problema glutenului în alimente este o problemă într-adevăr majoră. Comisia a constatat uh, în mod corect că în raportul RIS prevederile privind glutenul și lactoza sunt uh, uh, de regăsit și în alte texte. Însă, poate ar fi mai bine să avem un singur document de lucru pe care să-l putem uh, citi și analiza mai simplu. Pentru că astfel și consumatorul până la urmă ar ști mai bine, mai exact ce consumă. Pentru grupul, pentru comisia noastră este uh, important să fim informați în legătură cu stadiul actual al cercetării în acest domeniu și să știm și noi ce este conținut în alimente. Pentru că tocmai dezbaterea de astăzi a arătat că nu putem nu putem uh, admite ca cineva să susțină în legătură cu alimentul pe care produce lucruri care nu sunt adevărate. Și știm că există foarte mulți actori care afirmă foarte multe lucruri în legătură cu alimentele pe care le produc, și, dar informațiile acestea nu sunt exacte sau nu sunt reale. Deci trebuie să mizăm pe protecția consumator- consumatorului. Cam atât, domnule președinte, din partea mea. Eu mă bucur de această dezbatere, care pentru mine a fost una foarte pozitivă Acum trebuie doar să cădem de acord ce vom include în textul final și ce nu. Avem timp până, mie, până marți să facem acest uh, lucru și uh, uh, vom încerca să ne apropiem în avizul nostru de Comisia Envi. Însă, în avizul nostru, eu am încercat, într-adevăr, să mă concentrez asupra acelor aspecte care țin de competența noastră. Președintele, mulțumesc. că 17 ianuarie este termenul de depunere a amendamentelor și acum trecem la următorul punct uh, și anume vreau să vă anunț că 23, 24, 25 ianuarie este ciclul următor de ședințe ITRE. Pe 23 ianuarie vom avea uh, uh, ședința constitutivă a noi comisii. Nu la Strasbourg, așadar, ci Uh, la următoarea noastră ședință ordinară de pe 23 ianuarie. Vă mulțumesc și vă doresc mult succes în următoarele ședințe pe care le mai aveți.